Good morning, everybody. Hello. Buongiorno a tutti. Could you please take a seat? Bună dimineața tuturor și v-aș ruga să luați loc. Yeah, yeah. Așadar, dragi colege, dragi colegi, aș dori să începem și încă o dată rog pe toată lumea să ia loc ca să putem începe. So. Zur Tagesordnung. Acum, la ordinea de zi poate fi adoptată cu o modificare. Domnul Pirinski ne roagă să amânăm punctul 11 și să-l mutăm la finele ordinii de zi. Sper că nu există obiecții. Mulțumesc. Regimul lingvistic, în afară de finlandeză, letonă, lituaniană, malteză, sunt uh, și galeză avem uh, regim lingvistic uh, complet. Avem așadar <clears throat> un uh, grup de vizitatori. Bun venit și după amiază vom avea alt grup de vizitatori. Pentru după amiază prevăzusem o scurtă informare cu privire la cele trei delegații pe care le-am întreprins săptămâna trecută. În primul rând, delegația în Olanda, care viza viitoarea președinție, apoi la Organizația Internațională a Muncii la Geneva și a treia delegație s-a deplasat în Portugalia. Deci, uh, iată, activitate intensă săptămâna trecută și trebuie să vedem care au fost rezultatele delegațiilor. Nu vom face însă astăzi pentru a nu pierde timp important uh, în discuția cu doamna Tyson, care îi urez bun venit și mulțumesc pentru faptul că stă la dispoziția comisiei noastre pentru o oră și jumătate. Deci, dacă sunteți de acord, vom uh, informa cu privire la rezultatul uh, delegațiilor fie pe 27 noiembrie, fie pe 3 decembrie. Deci, dacă nu sunt obiectiv, consider că sunteți de acord. Și acum mai este și uh, procesul verbal al reuniunii 12-13 octombrie. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptat și iată am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi. Am invitat-o pe doamna Tyson pentru a ne vorbi despre programul Comisiei pentru anul viitor. Acest program de lucru conține foarte multe lucruri interesante. Uh, care vizează și competențele comisiei noastre, dar mai există și câteva anunțuri sau um, concluzii care se desprind din uh, discursuri ale doamnei Tyson sau al domnului Juncker, care vizează anumite dosare care ne așteaptă anul viitor. <clears throat> Salarii egale pentru muncă egală, mobilitate a lucrătorilor uh, și multe alte lucruri pe marginea cărora ne-am dori un dialog, astfel încât și noi să ne putem pregăti activitatea pentru a vedea cum vă putea interacționa în colaborare cu Comisia și cu Consiliu. De aceea, doamnă Tyson, fără alte cuvinte introductive, vă acord cuvântul 15 minute pentru a putea respecta planificarea de timp și pentru ca și colegii noștri să mai aibă timp să intervină. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru cuvintele introductive. Stimați europarlamentari, domnule președinte, mă bucur foarte mult să mă aflu aici astăzi sărbătorim un an de la mandatul, începutul mandatului noii comisii. La audierea mea de la Parlament din octombrie anul trecut am prezentat obiectivele mele pentru următorii cinci ani, anume lupta împotriva șomajului, sărăciei și excluziunii sociale și investițiile în protecție socială mai bună. După câțiva ani de criză financiară și economică, am avut parte de semnale care ne arată că evoluțiile actuale sunt pozitive. Față de august al lui 2014, numărul șomerilor a căzut, a scăzut cu 1,5 milioane de persoane în cele 28 de state și mii de oameni în zona euro. Firește, această tendință nu este uniformă. În uh, Uniunea Europeană rata șomajului este 9,5%, însă între statele membre diferențele sunt între 4 și 25%, ratele sunt între 4 și 25%. În Germania 4,5%, Malta 5,1% și cea mai mare rată în, este în Grecia 25,2% și în Spania 22%. Însă reducerea șomajului uh, se referă, vizează 23 de state membre. Și sărăcia și excluziunea socială au scăzut progresiv de la 124 de milioane de persoane în 2012 la 121,8 milioane în 2014. Dar nu ne-am uh, atins obiectivul din Agenda 2020. Deci, iată, creșterea economică se întoarce în Europa, dar uh, rămân în continuare uh, provocări. 12 milioane de persoane sunt încă, încă, încă șomere pe termen lung, 60% din șomeri nu au un loc de muncă uh, de 2 ani sau mai bine. Uh, țări precum Bulgaria, România, uh, Letonia uh, se confruntă în continuare uh, cu uh, probleme. Ratele însă în um, Suedia, Finlanda și Republica Cehă sunt de la 15 la 16%. Există firește diferențe între statele membre și în interiorul statelor membre uh, și aceste, aceste diferențe sunt o amenințare pentru coeziunea societăților noastre, competitivitatea noastră și potențialul de creștere. În primii ani ai comi- în, prime, în prima perioadă a acestei comisii am lucrat foarte mult pentru a pune în aplicare aceste obiective, da, garanția pentru tineri și o creștere a prefinanțării uh, sub um, conform inițiativei pentru ocuparea tinerilor. În acest sens, mulțumesc Parlamentului pentru sprijin. Am avut și o recomandare pentru integrarea șomerilor pe termen lung. Acestea sunt două exemple. Apoi am uh, dat un nou start dialogului social la nivel european. Partenerii sociali trebuie să fie mai implicați în uh, dezvoltarea politicilor noastre de ocupare și eu sunt foarte implicată în această cooperare sporită. În mod evident, uh, nu putem să continuăm pe aceeași cale și următoarele noastre acțiuni pentru anul care urmează trebuie să țină cont de realitatea actuală. Dați-mi voie să vă spun care vor fi acțiunile la care va trebui să lucrăm împreună îndeaproape pentru a ajunge la rezultate. În primul rând, avem un pilon al drepturilor sociale. Prima mea prioritate este să consolidăm dimensiunea socială a economiei de piață. Este una dintre principalele provocări uh, pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Criza, nu mai, criza și-a lăsat uh, amprenta, prea mulți oameni uh, lucrează în locuri de muncă prost plătite sau nu au un loc de muncă. În același timp, piața muncii se schimbă, oferă noi ocazii, dar ridică și semne de întrebare. În acest context, voi lucra la pilonul pentru drepturi sociale pentru a ne asigura că achiul european ține pasul cu evoluțiile de pe piața muncii și rămâne relevant în, uh, în piața muncii care se dezvoltă. Trebuie să fim la curent cu realitățile vieții moderne, uh, noua tehnologie, uh, echilibrul între muncă și viața de familie. Trebuie să existe o flexibilitate mai mare pentru ajustarea, pentru adaptarea la noile realități economice. Trebuie de asemenea să îi sprijinim pe lucrători ca să se adapteze la noile realități și să oferim o protecție uh, potrivit atunci când este nevoie de ea. Obiectivul nostru este să reducem precaritatea și să ne asigurăm că noile oportunități de pe piața muncii se traduc în locuri de muncă de calitate. Diferențele între statele membre sunt uh, un motiv de îngrijorare, pentru că subminează rațiunea de a fi a Uniunii Europene, adică uh, îmbunătățirea convergenței economice și îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor. Acestea trebuie, deci, să fie obiectivele noastre. După părerea noastră, ocuparea și jaloanele sociale vor duce la economii mai rezistente și societăți mai rezistente în toată Uniunea Europeană. Și la bine și la rău. Aceste jaloane sociale vor avea rolul de orientări pentru politicile economice și se vor uh, Uh, baza pe inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Să sperăm că această in, inițiativă poate să fie intensificată în statele membre uh, și știm foarte bine că în momentul de față statele membre depind mai mult unele de altele pentru creștere. Vom uh, avea un dialog consolidat cu dumneavoastră, cu statele membre, cu uh, parlamentele naționale și cu partenerii sociali pentru o reformă politică eficientă. Trebuie să dăm dovadă de eforturi concertate din partea tuturor părților implicate. Un punct foarte important în anul care urmează este revizuirea legislației în ceea ce privește sănătatea la locul de muncă. Facem acest lucru pentru a ne asigura că avem parte de un set simplificat și cuprinzător de uh, drepturi sociale pentru lucrători. Obiectivul nostru este să avem o structură simplificată, să modernizăm achiul și să reducem numărul de directive. În același timp, dorim să păstrăm același nivel de protecție. Avem nevoie de asemenea să îmbunătățim uh, protecția pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și să ținem cont și de progresele științifice. Nu putem uh, să închidem ochii atunci când lucrătorii uh, mor la locul de muncă sau când sunt expuși la riscuri precum substanțe carcinogene și alte substanțe periculoase. Deci, înainte de vara anului viitor, dorim să adăugăm mai multe substanțe la uh, Uh, directiva privitoare la riscul expunerii la, la substanțe carcinogene și mutagene la locul de muncă. În al treilea rând, vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană rămâne competitivă într-o economie globală, în, uh, în contextul în care se fac progrese tehnologice foarte rapide. Companiile noastre trebuie să poată crește și să poată inova și cetățenii noștri trebuie să aibă competențele necesare pentru a se adapta cererilor care se schimbă. Lucrăm acum la o agendă pentru competențe care are obiectivul de a îmbunătăți capacitatea angajaților de a ă, avea un loc de muncă mai bun, de a se adapta. Dorim să îmbunătățim parteneriatul între companii și învățământ. Vedem că este nevoie acum de competențe mixte, de competențe specializate în domeniul sănătății, în domeniul IT. În plus, um, s-au schimbat tiparele economiei mondiale, lucru care a dus la um, eliminarea multor locuri de muncă, mai ales în cazul muncitorilor necalificați. În momentul de față este nevoie de competențe mai specializate decât în trecut Uh, competențele digitale devin indispensabile și cu siguranță vor deveni o prioritate. Pentru a îmbunătăți aceste competențe digitale, trebuie să ne asigurăm că fiecare om are un uh, nivel de bază în acest domeniu. 68 de milioane de adulți europeni astăzi au doar un uh, nivel de bază și unul din 15, unul din 5 elevi de 15 ani nu are o performanță bună în acest domeniu. Mulți cetățeni au uh, un nivel foarte scăzut al competențelor digitale. Este nevoie de îmbunătățirea competențelor nu doar pentru companii, ci și pentru fiecare persoană. Aceste competențe vor deschide ușa către prosperitate, către oportunități de angajare și participare activă în societate. Dovezile noastre arată că uh, regimurile de învățare bazate pe uh, specializări sunt foarte utile și facilitează tranziția între învățământ și angajare. Deci trebuie ca uh, învățământul profesional și formarea profesională să fie o prima alegere pentru mulți cetățeni și nu doar o soluție de al doilea resort. Resort trebuie să investim în oameni. O Europa competitivă se datorează unei combinații de, de companii inovatoare și uh, împreună cu o forță de muncă productivă. Haideți să vorbesc acum despre um, noul uh, start pentru uh, părinții care lucrează și îngrijitorii care lucrează. Vom începe prin a uh, modifica directiva cu privire la concediul parental pentru că avem parte de o participare prea mică a femeilor la piața muncii. Considerăm că această nouă abordare va fi, bene, va fi în beneficiul tuturor, mai ales al femeilor, care sunt subreprezentate pe piața muncii. Contribuțiile lor pe termen lung vor uh, reduce și uh, diferențele între pensiile bărbaților și femeilor. De asemenea, ne vom ocupa și de îngrijitori care doresc uh, un echilibru mai bun între, între muncă și viața de familie. Făcând aceste lucruri vom vedea cum uh, copiii uh, care trăiesc în uh, familii cu risc, în case cu risc, vor deveni din ce în ce mai puțini. De asemenea, dorim să introducem asemenea politici și pentru tați, nu doar pentru mame. Această nouă inițiativă va lua în considerare felul în care se, poate fa- se pot face aranjamente de concediu parental echitabile între, cele două, între cei doi părinți. Vor fi luate în considerare și persoanele care au uh, rude sau părinți care depind de îngrijirea lor, nu doar părinții copiilor. Vom uh, depune o propunere în, acela, în acest sens până la sfârșitul anului. În momentul de față finalizăm propunerea cu privire la mobilitatea pe piața muncii. Comisia va prezenta o propunere luna viitoare. Propunerea pentru accesibilitate va fi tot în decembrie, chiar înainte de Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități. Avem recomandarea Consiliului cu privire la, la integrarea persoanelor șomere pe termen lung. Aceasta trebuie să fie adoptată în 7 decembrie în Consiliul de Ministri și în următoarele câteva săptămâni ne vom ocupa de cele două dosare EURES și platforma împotriva uh, muncii nedeclarate. Până acum am făcut mari progrese la triloguri și am încredere că vom putea ajunge la un compromis anul acesta. Domnule președinte, stimați eurodeputați, toți ne-am dat seama că nu putem să continuăm cum am făcut-o până acum. Statele membre se confruntă în continuare cu impactul social al crizei și cu probleme structurale datorate, cauzate de îmbătrânirea populației și slaba digitalizare. Acum se confruntă cu provocarea de a integra mii de persoane care Uh, cer protecție internațională. Este nevoie de o coordonare la nivel european. Abilitatea noastră de a depăși aceste provocări și de a găsi soluții eficace pentru a îmbunătăți incluziunea socială și ocuparea de muncă vor hotărâ care va fi noul start al Europei. Trebuie să recăpătăm încrederea cetățenilor noștri, oferindu-le rezultate, șanse reale și protecție. Nu putem să construim Europa în care dorim să trăim decât dacă suntem competitivi pe piețele mondiale și avem și o coeziune socială puternică. Trebuie să stimulăm creșterea și progresul social uh, și să fim conștienți de faptul că acestea se um, întrepătrund, sunt interdependente. Eu uh, aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Frau Comisarin, Doamna comisar, vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Conform dorinței coordonatorilor, procedura pe care o vom aplica va fi aceea că dânsii, coordonatorii vor avea prilejul să formuleze o primă, un prim set de întrebări, fiecare câte două minute, în ordinea grupurilor politice, după care doamna Tyson va formula un răspuns uh, timp de un minut, după care urmă, uh, urmează următorul. Primul, așadar, domnul David Casa. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă comisar. Bun venit. Cum intenționează Comisia să consolideze coordonarea cu organismele naționale și regionale pentru a ajunge mai bine la cetățenii care au nevoie de ajutor și pentru mai bună implementare a legislației sociale? Cred că răspunsul nu este doar acela de a crea piloni noi, ci se datorează um, lipsei unei aplicări efective și a um, lipsei absorpției um, fondurilor, în special în regiunile cele mai defavorizate. Mulțumesc! Ich bin beeindruckt. Sunt impresionat, spune președintele. Frau Tyson, bitte. Ja, danke schön. Doamna Tyson, vă rog. Da, mulțumesc. Majoritatea fondurilor noastre se gestionează în, în comun cu statele membre, acea gestiune partajată. Așadar și statele membre au un cuvânt de spus. Cum ne asigurăm uh, că există o mai bună colaborare? Ei bine, în primul rând, uh, asigurându-ne că programele care sunt adoptate se potrivesc în cadrul nostru legislativ și apoi urmărim cu atenție cum anume se utilizează fondurile. Supravegherea utilizării fondurilor, aici nu e vorba doar de cheltuirea banilor, așa cum s-a întâmplat deseori în trecut, uh, când eram mulțumiți uh, dacă se cheltuiau banii până la sfârșitul anului și consideram că au fost îndeplinite și obiectivele. Ei bine, nu, acum avem altă abordare iar în uh, cadrul um, cadrul lui financiar multianual, și aici colaborăm și cu doamna Iuneva, analizăm dacă, nu doar dacă banii au fost cheltuiți, ci și dacă au fost obținute rezultate concrete. Deci uh, nu vrem să ni se ofere doar câteva cifre, ci vrem să vedem uh, ce rezultate s-au obținut în diferitele regiuni și să vedem dacă se încadrează în obiectivele generale pe care le-am propus. Sper că v-am dat un răspuns pentru că altfel poate n-am înțeles-o. Mulțumesc! Acum este rândul doamnei Iuta Steindruck. Da, mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. Multe ne dau speranță. Comisia ce a luat timp pentru o pregătire, grijulie a proiectelor legislative. Întrebarea mea se referă la pilonul uh, drepturilor sociale. Spuneați că e nevoie de multă flexibilitate din partea angajaților, dar în acest sens um, se impune și o mai bună protecție. Care sunt intențiile dumneavoastră concrete? Ați anunțat că vreți să sporiți convergența socială. Care sunt măsurile concrete pe care le aveți în vedere? Domnul Juncker a enunțat principiul uh, salarizării egale pentru muncă egală în același loc. Apoi Parlamentul, într-o rezoluție privind uh, programul de lucru a Comisiei, a solicitat cu o mare majoritate ca să fie definit și angajatorul la nivel european. Va ține cont Comisia de acest lucru și dacă da, cum? Iar în V-ați referit și la noul fond pentru ocupare și în cadrul digitalizării. În Germania, de pildă, avem uh, foarte mulți uh, întreprinzători în acest domeniu și statisticile arată că depind din ce în ce mai mult de un ajutor de la stat pentru a avea un venit uh, care să le permite să trăiască. Ce intenționează Comisia să facă în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! Voi încerca să răspund în intervalul de un minut. Acum, în ceea ce privește pilonul drepturilor uh, sociale, acesta va fi compus din doi, două lucruri. Odată fundamentul acestui pilon, care trebuie să fie baza drepturilor sociale pe care statele membre trebuie să le garanteze ca minim standard și uh, vom vedea dacă actualele reglementări uh, corespund acestui deziderat sau dacă există deficiențe și va trebui să venim cu noi propuneri. Apoi, mai spuneați că ar trebui să existe o nouă definiție a angajaților, a lucrătorilor. Uh, sigur, este mm, o abordare, nu vă pot promite acest lucru, dar cel puțin am încercat să analizăm acest lucru să vedem uh, ce este un lucrător, ce este un angajat, ce este un um, angajator, uh, pentru a vedea unde se impune protecție. Face parte din lucrările noastre în curs. Acum, în ceea ce privește convergența, acolo unde nu avem noi înșine competențe, dar constatăm că statele membre s-au îndepărtat din ce în ce mai mult, uh, unele de celelalte și uh, lipsa de convergență reprezintă un minus în ceea ce privește creșterea economică. Aici încercăm să vedem cum putem stabili obiective comune cu acești actori și într-o a doua etapă să trecem la redactarea unor recomandări ca și în cadrul um, Fondului pentru Tineri deci a dubla această corelare cu niște fonduri pentru a îndeplini și cerințele semestrului european, astfel încât uh, coergența într-adevăr uh, să existe. În ceea ce privește salariul egal, pentru muncă egală, în același loc, uh, este o deviză enunțată în repetate rânduri de domnul Juncker și are toată susținerea mea. Aici va trebui să vedem ce condiții trebuie să se aplice în cazul detașării lucrătorilor, dar uh, e valabil și în ceea ce privește egalitatea de gen. Pasul însă cel mai mare trebuie să-l facem în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Și cred că mi-a trecut minutul pe care l-aveam la dispoziție, domnule președinte. Cred că am reușit să răspuns la majoritatea întrebărilor, doamnă Steinrück par, parcă mai rămăsese una, doamna Steinruck nu folosisem tot timpul, de aceea aș reveni, apar tot felul de forme noi de ocupare. Deci avem un număr cât mai mare de întreprinzători care, de fapt, au nevoie de uh, o susținere și din partea statului pentru a putea trăi. Doamna comisar, vă pot da un răspuns foarte succint? Asta face parte din întregul complex pe care dorim să-l analizăm. Ce mai reprezintă un angajat în momentul de față, uh, care este situația pe piața muncii, dacă definițiile de care dispunem se mai potrivesc uh, în uh, actuala situație. Și definițiile pe care le avem uneori chiar frânează anumite evoluții pe care ne dorim. De aceea trebuie să vedem ce este un angajat în sensul uh, legislației muncii, ce este un întreprinzător independent, cine trebuie să intervină cu o anumită protecție. Sunt chestiuni care trebuie analizate și necesită o analiză detaliată a acestor evoluții la care asistăm. De aceea vă și spuneam că analizăm aceste lucruri pentru a venea dacă se impune să venim cu propuneri în acest sens. Mulțumesc, Ula Tais. Acum? Sorry, my list is wrong. I'm... Îmi cer scuze, lista mea a fost uh, greșită. Ula. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră în această dimineață. Aș începe uh, prin a saluta abordarea vis-a-vis -vis de mai bună legiferare pe care ați introdus-o, importanța competitivității și a susținerii creșterii și legat de acest lucru, Salut de asemenea și ideile dumneavoastră vis-a-vis de simplificarea legislației în domeniul sănătății și securității muncii, în sensul asigurării protecției lucrătorilor, dar dublate de această simplificare pentru ca pentru întreprinderi și în special pentru imm să fie mai ușor să se conformeze. Întrebarea pe care am dorit să o formulez se referă la ceva pe care de fapt nu l-ați menționat și anume revizuirea Uh, eventuală sau uh, analiza directivei cu privire la detașarea lucrătorilor. Am auzit mult în acest sens și ar fi interesant de știut dacă în această etapă um, nu veți veni cu o propunere și sper că nu o veți face pentru că în momentul de față am senzația că directiva care vizează aplicarea este cea mai importantă și dacă redeschidem uh, directiva cu privire la detașare, înainte de transpunerea întru totul a directivei privind implementarea, vom avea parte de, negative, de efecte negative, pentru că statele membre vor intra în negocierea unui text nou înainte să vedem efectele directivei cu privire la aplicare. Cred că ar fi o greșeală să redeschidem această discuție în momentul de față. Și legat de acest lucru, salarizarea egală pentru muncă egală în același loc, Aici cred că, sigur, avem de-a face cu un obiectiv foarte uh, nobil. În țara mea avem o lege care mm, vizează egali- salarizarea egală pentru femei și bărbați. Eu cred că este un domeniu uh, foarte dificil. Avem circa un milion de cazuri în instanță în Regatul Unit care vizează această discrepanță. Aici cred că trebuie să fim foarte atenți și de asemenea mai am și rezerve destul de mari în ceea ce privește detașarea lucrătorilor și directiva aferentă, pentru că în domeniul serviciilor, dacă detașezi lucrători din, să spunem, țara mea către Ungaria, așa cum am făcut-o eu, dacă spuneți că trebuie să fie plătit uh, în, la fel, că atunci fie îi plătesc ca pe cei din Ungaria și atunci nu se duc acolo, ori intervenim în legislația muncii din acea țară, președintele. Deci o întrebare foarte interesantă. Eh, wat de vereenvoudiging betreft, ja, dat is... Mulțumesc, doamnă McIntyre, pentru întrebarea pe care ați pus-o și pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Da, noi am continuat munca începută de predecesorii noștri. Avem o celulă care se ocupă de eh, toate aceste lucruri, de sănătatea la locul de muncă, însă de asemenea știm că există o serie de informații pe care întreprinderile trebuie să le ofere eh, din motive de statistică, însă asta pentru companie este de multe ori o uh, povară. De asemenea, încercăm de asemenea să obținem mai multă răspundere în ceea ce privește folosirea fondurilor europene de către uh, statele membre. Deci vrem o, o simplificare a poverii administrative. Deci pentru noi e într-adevăr un lucru important. În ceea ce privește revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor, aveți dreptate. Transpunerea sau punerea în vigoare acesta acestea este foarte importantă, mai ales punerea în vigoare. Uh, deoarece la acel uh, nivel apar multe probleme și tocmai de aceea în ultima perioadă am votat această nouă directivă, aceste două noi directive, de fapt. Deci aceste eforturi trebuie să continue. Noi vrem să stimulăm statele membre să transpună această legislație în legislația lor națională înainte de jumătatea anului 2016, deoarece acesta este termenul limită și, de asemenea, încurajăm statele membre să o facă cât mai bine cu putință, însă există probleme care încă nu sunt soluționate și nu vor fi soluționate nici în momentul în care această directivă va fi pusă în vigoare și de aceea noi analizăm de aproape directiva privind detașarea lucrătorilor pentru a vedea ce anume trebuie sau putem să îmbunătățim. Și obiectivul nostru este următorul. Ne dăm seama că în unele state membre lucrătorii detașați nu sunt tratați într-un mod corect, cel puțin nu așa percep lucrurile cetățenii și de multe ori chiar obiectiv acest lucru nu se întâmplă și de aceea am venit cu această uh, noțiune a unei plăți egale pentru muncă egală într-un loc de muncă egal. Și e drept că asta cauzează probleme, uneori se ajunge și în tribunale pentru a obține mai multă uh, claritate juridică și de aceea noi căutăm o, uh, o formulă care să ne ajute. E clar că nu vom lua totul de la capăt. Avem deja jurisprudență în acest domeniu, știm că Știm care sunt implicațiile juridice, de de aceea încercăm să oferim cât mai multă certitudine juridică în acest domeniu. Și în ceea ce vește problema salariilor naționale, nu veți, nu se va interveni în uh, ceea ce vește structura de salarizare din statele membre. Problema e că acum când cineva va lucra într-un alt stat membru, salariul minim trebuie respectat. Deci vom avea ceva în acest sens, dar nu vom interveni în ceea ce privește stabilirea salariilor în statul respectiv, deoarece asta este o competență națională și în multe state membre și partenerii sociali se implică în uh, această stabilire a salariilor. Mulțumesc. Acum Ola Turner. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă refer puțin la această revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor încă nu mi-e clar ce fel de revizuire intenționează să facă Comisia Europeană. Dacă ne uităm la jurisprudența Curții Europene de Justiție, se spune că aceeași muncă în același loc trebuie plătită la fel. Deci mie mi e clar în ce va consta această revizuire. Dar fiindcă deja acest lucru este stipulat în directiva privind detașarea lucrătorilor, cât și în uh, hotările judecătorești ale Curții de Justiție. Deci dacă am putea avea mai multe informații din partea Comisiei în legătură cu ideile concrete pe care le are Comisia uh, în această prință, v-aș fi recunoscătoare. Și de asemenea, în ceea ce privește drepturile sociale. Și aici aș vrea mai multe detalii din partea Comisiei în legătură cu modul în care Comisia se va asigura că există un echilibru între drepturile sociale, pe de-o parte, și temeiul juridic din diferitele tratate, uh, care constituie, de fapt, platforma pentru toate acestea. Mulțumesc. Doamne Tyson, aveți cuvântul. Estimată doamnă coordonator, îmi dau seama că dumneavoastră așteptați cu nerăbdare să știți care este uh, conținutul propunerii privind uh, coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul acestei directive de detașare a lucrătorilor. De mult timp se vorbește de asta. De la începutul acestui mandat și am lucrat din greu și iată vom veni cu propuneri concrete. Am avut o primă dezbatere orientativă, am primit sprijinul colegiului pentru acest uh, principiu al plății egale și acum încercăm să ajungem la formula cea mai bună. Și, bineînțeles, mă voi întoarce la colegiu pentru a vedea dacă vom reuși să obținem un acord, însă am încredere. Această noțiune a plății egale, care este deja consfințită în legislația europeană, ar trebui să devină realitate. De asemenea, în ceea ce prește mobilitatea muncii și această directivă privind detașarea lucrătorilor. Va trebui să vedem ce se întâmplă și cu noțiunea de detașare temporară. Deoarece și aici uh, avem în continuare multe semne de întrebare, nu există o coerență cu sistemele de asigurări sociale. Asta chiar cauzează multe probleme și trebuie să analizăm lucrurile foarte îndeaproape. Mai ales uh, știind că trebuie să oferim certitudine juridică tuturor celor implicați. Acum, ce privește acest pilon al drepturilor sociale și uh, modul în care vom organiza uh, aceast, aceste drepturi sociale ținând cont de temeile, temeiurile juridice. Noi nu ne vom depăși competențele, respectăm regulile, respectăm, bineînțeles, principiul subsidiarității și nu vom veni cu propuneri decât atunci când uh, ne revine nouă competența de a o face. Însă, în anumite privințe, putem veni cu propuneri legislative, deoarece avem competența respectivă, articolul 153 din tratat. Pentru alte lucruri va trebui să folosim metoda deschisă de coordonare sau uh, coordonarea uh, între politici. Deci asta va fi uh, practic punctul nostru de uh, pornire. Vom lua legătura cu statele membre pentru a, împreună, pentru a formula împreună anumite obiective și pentru a vedea pe ce căi putem atinge la acele obiective, pentru a accepta de asemenea și o revizuire și o analiză între omologi, deci de la părți la părți și pentru a vedea de asemenea ce facem și în contextul guvernanței economice. În orice caz, noi respectăm Uh, ceea ce prevede tratatul în această privință. Vă mulțumesc. Doamna uh, Constantina Cuneva acum uh, va lua cuvântul din partea grupului GRUE. Noch nicht sprechbereit? Dann drehen wir... Nu sunteți încă pregătită? Atunci schimbăm ordinea și le permitem verzilor acum să intervină. Doamna Stanuca. Yes, uh, thank you, um, Commissioner. Uh, Mulțumesc, doamnă comisar. În ceea ce vrește proiectul privind mobilitatea muncii, ați spus că va duce la reducerea șomajului și la a, reducerea abuzurilor, însă cetățenii ne spun în mod constat că atunci când se mută într-un alt stat membru și eu îi re- reprezint cetățenii din Letonia, unde o mare parte a populației uh, părăsește țara. Deci mulți îmi spun că se bucură de mai puține drepturi sociale, că suferă de discriminări și de multe greutăți. E greșit să-i acuzăm pe cetățeni atunci când aceștia nu fac decât să uh, se bucure de dreptul fundamental pe care îl au în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor. Deci ce veți face pentru a proteja acești cetățeni care vor să se bucure de dreptul lor de a lucra într-un alt stat comunitar? Cum veți uh, soluționa toate neajunsurile acestea cu care se confruntă ei, cum ar fi de asemenea accesul uh, restrâns la uh, alocațiile de șomaj, de exemplu? Mulțumesc, doamnă Tyson. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. În primul rând, trebuie să știți că acest pachet cu privire la mobilitate și inițiativele care vor fi propuse în acest context au ca scop o înlesnire continuă a mobilității, deoarece mobilitatea, mobilitatea e într-adevăr importantă. Piața internă se bazează pe acest fenomen care ne oferă creștere, care uh, le oferă cetățenilor șanse, um, îi ajută, oamenii își găsesc locuri de muncă și, de asemenea, e folositor, deoarece prin această mobilitate sunt acoperite anumite posturi pentru care e nevoie de anumite abilități. Deci vom încuraja acest uh, fenomen și, în același timp, o a doua fațetă a muncii noastre, când vorbim despre mobilitatea lucrătorilor, uh, Trebuie să știm, să ne asigurăm că cei care se bucură de acest drept al mobilității sau își folosesc acest drept, se bucură, se pot bucura în continuare de protecția instituțională necesară. Trebuie să ocrotim acest cetățeni și în ceea ce privește alocațiile de șomaj. Dacă trebuie modificat ceva, trebuie să o facem în așa fel încât cetățenii să poată beneficia întotdeauna de pe urma um, schemei de șomaj din țara respectivă sau a plăților de șomaj din uh, țara respectivă. Portabilitatea drepturilor de asemenea trebuie menținută. Dacă o persoană, de exemplu, își caută un loc de muncă într-o altă țară, această, aceste persoane nu trebuie să ajungă practic într-o situație în care <laughs> se află practic într-o gaură neagră și nu pot beneficia de drepturile din țara respectivă. Deci trebuie practic să construim o punte între uh, sistemul de asigurări sociale din țara de origine și cel din țara în care persoana respectivă se mută. Deoarece cetățenii ar trebui să aibă întotdeauna uh, drepturi portabile și Uh, să se poată bucura de uh, aceste alocații. Vă mulțumesc, doamna Constantina Cuneva, recomandul acum. Vă mulțumesc foarte mult. Stimată doamnă comisar, în discursul dumneavoastră ne-ați vorbit despre chestiuni care nu se află în programul Comisiei pentru 2016. încercând să fac o evaluare globală a programului, am următoarea întrebare. Comisia enumerează mai multe acțiuni care trebuie întreprinse. Mi se pare totuși că doar chestiunile economice au întâietate în această listă, din păcate. Uh, Comisia are competențe și în ceea ce privește piața, dar și în ceea ce privește cetățenii. Deoarece creșterea pe care o obținem noi e o creștere care nu e în beneficiu cetățenilor. Cetățenii nu sunt văzuți decât ca niște mijloace, nu sunt practic <laughs> scopul acestor politici. Să nu ne spuneți că prin dezvoltarea de alte politici vom ajuta pe cetățeni. În acest program nu e nici măcar o propoziție care să spună că drepturile sociale și o creștere echitabilă din punct de vedere social ar trebui să fie obiectiva noastră. <laughs> Pe asta se bazează și tratatul. Dumneavoastră ce spuneți? Mobilitate îi va ajuta pe cetățeni și revizuirea unei directive care nici măcar nu a fost pusă în practică, cea a detașării lucrătorilor, uh, Uh, va avea loc acum, deci va fi revizuită această directivă. Ne-ați spus de asemenea că și creșterea în alte domenii va duce la creșterea ocupării, însă ce fel de ocupare, ce fel de locuri de muncă? În Grecia oamenii pot fi expulzați din locuințe, nu primesc nici măcar pensiile. Iar dumneavoastră ne spuneți că va exista finanțare suplimentară pentru locuri de muncă și pentru creștere. Însă în ce cadru se va face acest lucru. Cu siguranță ați citit un raport al Comisiei de la începutul acestui an, referitor la condițiile de muncă din Uniunea Europeană. În acel raport se arată că uh, s-au modificat uh, în mai multe feluri condițiile de muncă față de perioada de înainte a crizei. Uh, munca e mai grea acum, e mai intensă. De asemenea, nu știm care din aceste modificări sunt doar temporare sau care vor fi permanente. Asta înseamnă că nu știm cum se va contura dialogul social după ce criza se va sfârși. Știm deocamdată care e impactul crizei, știm care e impactul consolidării bugetare, asupra dialogului social. Se fac mari presiuni asupra dialogului social atunci când, e, uh, când se recurge la consolidarea bugetară. Știți că eu sunt o persoană cu handicap, nu pot vorbi prea rapid, mă scuzați. Deci nu am decât două minute, însă dați fiind că vorbesc mai, uh, mai rar, am nevoie de puțin mai mult timp. E de neînchipuit să vedem cum comisia recunoaște că există nevoia de a însoți aceste modificări rapide, însă nu o face decât din perspectiva creșterii economice. Negocierile colective, iar, iarăși, uitați-vă, își pierd din importanță. Și asta înseamnă că modificarea Uh, stabilirii de salarii uh, nu va lăsa practic uh, nicio marjă pentru consultare și pentru consens. E nevoie de asemenea și de un echilibru între viața de familie și cea profesională. Și în loc să se înainteze propuneri concrete, ați spus că vor exista reprezentanții lucrătorilor în consilii de întreprindere. Ați consumat de două ori mai mult timp decât vă era acordat. Yeah ați depășit cu dublu timpul alocat și faptul că se întâmplă tocmai la uh, grupul meu uh, nu e în regulă. Doamnă comisar, acest plan e complet neechilibrat. Chiar credeți că propunerile dumneavoastră sunt suficiente pentru a opri pentru a stăvili marginalizarea lucrătorilor? Vrem să vă atrag atenția încă o dată că nu putem dubla timpul de vorbire. Stabilisem două minute pentru fiecare dintre coordonatori și este valabil și <coughs> pentru grupul meu. Scuze. Acum, doamna Tyson, vă rog. Ik zal proberen kort te antwoorden, voorzitter. In de eerste... Mulțumesc. Doamnă Cuneva, în primul rând, cred că poate că avem păreri divergente în ceea ce privește acest uh, program de lucru. Dacă e să facem o comparație cu alte programe, vă veți da seama că e programul cu accentul social cel mai marcat din ultimii ani. Deci vă, eu sunt foarte mulțumită uh, de faptul că întreg colegiul sprijină acest program. Putem avea parte de creștere și noi locuri de muncă, dacă dorim acest lucru, și locuri de muncă de calitate, dar nu putem face acest lucru doar cu politici sociale și politici de ocupare. Avem nevoie de o politică macroeconomică și avem nevoie de angajamente din partea tuturor părților implicate, sindicate, patronate. În principiu, toată societatea trebuie să contribuie investitorii, de asemenea, avem un fond european de investiții și obiectivul este să deblocăm uh, 315 miliarde de euro uh, de bani privați care să intre în economie. Apoi avem și pachetul de investiții care include crearea unui mediu propice de afaceri, astfel încât să se creeze locuri de muncă de calitate. O altă chestiune socială, trebuie să ne asigurăm că piața muncii este una funcțională și că oamenii au competențele potrivite pentru a obține un loc de muncă. Și asta face parte din programul pentru piața muncii. Trebuie să-i activăm pe oameni, să îi sprijinim și să-i protejăm acolo unde este nevoie. În ceea ce privește dialogul social, unul dintre, una dintre primele măsuri pe care le-am luat a fost să dăm un nou start dialogului social. Am avut o întâlnire foarte mare, uh, foarte amplă cu um, părțile implicate de la nivel național și european pentru a discuta felul în care în viitor putem organiza lucrurile mai bine și uh, să um, oferim un loc prioritar uh, ocupării. Am făcut uh, sondajul anual cu privire la creștere și le-am acordat uh, părților implicate oportunitatea, ocazia de a își oferi părerea la nivel național și le-am cerut să se implice în mod activ în ceea ce privește recomandările pe țară și rapoartele naționale. Deci eu cred că trebuie să priviți foarte atent programul pe care l-am propus și ați ajunge astfel la concluzia că uh, chestiunile sociale și chestiunile de ocupare primesc un rol prioritar. Laura Agea. Mulțumesc, care acum cuvântul Laura Agea. Nu e aici? Ba da. Bună ziua, doamnă comisar Thyssen. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat uh, programul dumneavoastră. Acum, la un an și jumătate de la începerea lucrărilor comisiei și în special a dumneavoastră în ceea ce privește ocuparea, putem spune că totul se poate face. Ne-ați oferit date cu privire la ocupare, sunt date macroscopice. Dacă analizăm uh, detaliile micro, acestea sunt neliștitoare și să vorbim în continuare de 12 milioane de șomeri pe termen lung, acest lucru ne poate spune orice, doar nu că putem să ne relaxăm și să răsuflăm ușurați. Situația din uh, Europa, în special în anumite uh, țări, este preocupantă, alarmantă și impune o muncă asiduă. Dumneavoastră ați vorbit de un viitor program pe, pentru susținerea șomerilor pe termen lung. Tom Smith, când a venit în comisie, ne-a vorbit de un model similar, uh, o garanție pentru tineri care sunt șomeri pe termen lung. Acum vreau să vă întreb, în lumina falimentului complet a acestui program o garanție pentru tineri în multe state, Răspunzând unei întrebări ale mele, s-a admis că în anumite regiuni, în anumite state a fost preocupant modul în care s-a abordat această oportunitate pentru combaterea șomajului. Acum, reluând același lucru uh, pentru șomerii pe termen lung, nu am avea același final ca cel al vaporului Titanic, doar ca a doua oară? Mulțumesc, doamna Gea, pentru întrebare. Sunt de acord cu faptul, cu faptul că sunteți îngrijorată. Șomajul de lungă durată este o problemă foarte mare. Nici nu cred că m-ați auzit spunând altceva. Tocmai de aceea vom lucra îndeaproape pentru a rezolva această problemă. Am spus că garanția pentru tineri nu funcționează. În uh, cadrul serviciilor mele am uh, observat însă că măsurile din cadrul acestei inițiative uh, uh, au dat naștere unor schimbări structurale în statele membre care acum dau rezultate. Am văzut că șomajul în rândul tinerilor uh, este în scădere, slavă Domnului firește că este foarte mare în continuare, dar trebuie să, uh, să facem ceva și până la sfârșitul anului vom primi câteva statistici din partea statelor membre. Noi monitorizăm îndeaproape aplicarea garanției pentru tineri și fondurile de 3,2 miliarde care sunt folosite în cadrul acestei inițiative. Nu vedem doar cum sunt cheltuim banii, analizăm și care sunt rezultatele, adică influența pe care au avut-o aceste fonduri pentru a scădea șomajul în rândul tinerilor. Deci, practic, vom folosi aceste informații și pentru a vedea dacă recomandările pe care le-am făcut și schimbările pe care le-am cerut sunt suficiente dacă acestea sunt pe calea cea bună și dacă sunt uh, potrivite pentru problemă sau trebuie să căutăm alte soluții. Întâi, trebuie să vedem datele, să le evaluăm, apoi abia putem vedea ce vom face în viitor dacă avem un uh, arsenal social de argumente pentru a cere autorității bugetare fonduri uh, pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Acum, șomajul de lungă durată. Am văzut peste tot, în toate statele membre, că jumătate dintre șomeri sunt șomeri de lungă durată. Este vorba despre persoane care își caută de lucru de mai bine de un an, în mod activ. Și în Germania este cazul. 50% din șomerii de acolo sunt șomeri de lungă durată. Pentru orice astfel de șomer, problema, problemele sunt la fel ca și șomerii ca și pentru șomerii din celelalte țări și statele membre trebuie să facă mai multe în acest sens. Tocmai de aceea am recomandat ca șomajul de lungă durată să fie o problemă care să fie abordată. Asta e o recomandare pentru statele membre. Am recomandat trei pași. În primul rând, toți șomerii de lungă durată trebuie să se înregistreze Evident că trebuie să facă asta, se înțelege de la sine pentru mulți oameni, dar uh, rata de înregistrare este doar 30% pentru anumite state membre. Apoi trebuie să ne asigurăm că acești șomeri sunt evaluați uh, la nivel individual pentru a vedea care sunt problemele lor și asta nu e doar o problemă de formare lingvistică sau poate să fie și o problemă de transport, exemplu. Deci trebuie să le evaluăm situația la nivel personal, individual. Apoi, trebuie să aibă parte de un acord integrat în care ambele părți să cadă de acord, să existe un singur punct, un punct unic de contact, să nu trimiți omul de la un ghișeu la altul. Aceasta este o propunere pe care am făcut-o acum câteva luni și am speranțe foarte mari că în luna decembrie această propunere va fi aprobată și că statele membre o vor putea uh, folosi și că se vor folosi și de fondurile sociale pentru a-i reintegra pe lucrători. Mulțumesc. Ultimul are acum cuvântul din rândul coordonatorilor, Dominic Mata. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit la comisia noastră. Îmi pare rău că trebuie să spun că am asistat la un discurs obișnuit din partea comisiei, un discurs uh, de batere pe umăr, de autoelogiu. Ne face bine la moral, trebuie să zic. Doriți egalitate între toți cetățenii, doriți același nivel, ca toate statele membre să fie la același nivel, numai că nivelarea asta se face în jos, nu știu dacă ați observat. Dar nu despre asta e întrebarea mea. Comisia și doamna Merkel au anunțat că până în 2017 vor primi între 2 și 3 milioane de refugiați. Deci întrebarea mea e foarte simplă. Cu ce bani doriți dumneavoastră să le găsiți locuri de muncă acestor refugiați? Cum și cu ce fonduri doriți să, îi, să le oferiți protecție socială acestor milioane de oameni, bătrâni copii și femei, în, fără să se facă acest lucru în detrimentul uh, cetățenilor statelor noastre? Uh, oui, merci beaucoup, monsieur. Uh... Vă mulțumesc pentru întrebare. Încă de la început, de când am văzut ce se întâmplă cu criza refugiaților, că fluxul refugiaților um, uh, se va transforma într-o criză, încă de atunci am cerut tuturor agențiilor uh, care se ocupă de Fondul Social European să vină la Bruxelles pentru a putea vedea cum putem folosi Fondul Social European pentru a îi primi uh, pe acești refugiați și pentru a include din punct de vedere social și economic. Și ei au dreptul la, la protecție internațională și noi, ca europeni și ca state membre, trebuie să uh, acordăm acest, uh, acest ajutor de care au nevoie, pentru că protecția aceasta uh, este obligația noastră la care ne-am angajat la nivel internațional. Am cerut agențiilor și directorilor agențiilor din Uh, statele membre pentru a vedea ce pot face pentru a modifica programele și am cerut propuneri pentru amendamente, am cerut flexibilitate și firește că nu putem să uh, lucrăm în detrimentul uh, cetățenilor noștri care și ei au nevoie. Și cred că statele membre sunt în măsură să ia să, să întreprindă aceste acțiuni. Pot să vă asigur că scopul nostru uh, nu este să nivelăm totul în jos. Noi dorim mai multă convergență. Știm un lucru și e confirmat de către FMI acest lucru și de către OCDE, că atunci când diferențele economice și sociale sunt foarte mari între statele membre sau într-un stat membru, acest lucru nu este bun pentru creșterea economică. Avem nevoie așadar de mai multă convergență și de mai multe ocazii, de mai multe șanse egale, egalitate de șanse pentru a avea parte de creștere economică și ocazii pentru toți. Acesta este obiectivul nostru, către asta țintim și am spus acest lucru explicit în programul nostru. Ne dorim convergență, ne dorim creștere și nu scădere. Firește că am avut parte de criză economică și financiară, criză care ne-a schimbat punctul de plecare. Ne dăm bine seama de asta. Economiile noastre sunt uh, în plină reformă. Știm că trebuie să ne adaptăm la globalizare. Poate că ne place, poate că nu ne place, dar uh, aceasta este o evoluție a întregii lumi și nu are sens să ne luptăm cu morile, cu, uh, să mergem în, în direcția opusă a curentului. Deci trebuie să ne organizăm astfel încât uh, să profităm de această ocazie și să o transformăm, transformăm în profit pentru, pentru toți cetățenii. Și ați văzut acest lucru în programul nostru. Mulțumesc. Așadar, acum am ajuns și la punctul în care vom deschide dezbaterea. Avem circa 16 solicitări de intervenție. Plec de la premiza că putem încheia acum lista, închide lista de vorbitori, văd că nu sunt obiecții. Și a doua comunicare din partea mea, vă propun un minut ca timp de vorbire pentru ca să mai avem șansa să avem și un răspuns din partea doamnei Tyson, dacă nu vom întârzia cu ordinea noastră de zi. Pentru început, Marita Ulscruft. Thank you. I'm glad that my... Mulțumesc. Mă bucur că doamna comisar s-a ținut de promisiunea domnului Juncker, a respectat promisiunea acestuia, adică muncă, um, plată egală pentru muncă egală și fără dumping social. Nu putem să concurăm cu alte părți ale lumii în care forța de muncă e mai ieft, munca e mai ieftină, astfel încât noi trebuie să fim mai deștepți, mai eficienți și dumpingul social nu e o soluție. Totuși sunt îngrijorată într-o privință. Cred că acest principiu al uh, salariului egal pentru muncă egală trebuie să fie folosit ca principiu în toate instrumentele noastre. De exemplu, TISA. Avem uh, probleme cu dumpingul social în sectorul serviciilor în Uniunea Europeană. Vom face tot posibilul pentru a schimba acest lucru, însă avem probleme. Uh, eu sunt extrem de îngrijorată. Mă gândesc ce s-ar putea întâmpla dacă uh, Uniunea Europeană nu își rezolvă propriile probleme înainte de a deschide piața muncii uh, către alți cetățeni ai țărilor terțe ce părere are doamna comisar și când întrevede ea că vom avea rezultate în lupta împotriva dumpingului social. Oli Christensen. Domnul Christensen. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră la noi în comisie. M-am bucurat foarte mult să aud observațiile dumneavoastră legate de protecția sănătății și lupta împotriva carcinogenilor la locul de muncă. Chiar avem nevoie de, avem nevoie de o asemenea inițiativă și eu sper că serviciile comisiei vor menține o strategie ambițioasă în actuala perioadă de programare. Firește că dorim o simplificare, dorim mai puține uh, Uh, regulamente, dar trebuie să uh, contrabalansăm acest lucru și cu o protecție sporită pentru lucrători. Eu sper că veți păstra o strategie ambițioasă. Danke sehr, Terry Reinke. Terry Reinke. Thank you, Mr. Chair. Sorry. <clears throat> um, now... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră și pentru discuția pe care o purtați cu noi. Ați vorbit despre câteva propuneri ale Comisiei. Atunci când le analizăm, ne dăm seama că majoritatea acestor instrumente sunt destul de blânde. De exemplu, inițiativa pentru șomerii de lungă durată sau inițiativa pentru concediu de maternitate și inițiativa pentru echilibru între muncă și viața personală. Care este întrebarea mea? Dacă dorim să uh, rezolvăm această criză economică și socială cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană, nu avem nevoie totuși de mai multe propuneri legislative care să arate o mai bună implicare, mai ales a acestei comisii și a Parlamentului European pentru a rezolva problemele și provocările cu care ne confruntăm. Dacă sunteți de acord, care sunt propunerile legislative la care vreți să mergeți mai departe? După cum știți, astăzi este ziua stagiarilor în Europa și uh, am avansat cu un cadru uh, legislativ pentru stagii. Vom avea un raport până la sfârșitul anului, Do- doresc să vă întreb dacă aveți păstrat legătura cu statele membre în acest sens și ce doriți să faceți pentru a uh, ridica uh, calitatea acestor stagii în Uniunea Europeană. Doamna Arena. Merci, merci, Madame la Comisar, pour... Uh, Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru programul pe care l-ați propus. Ați vorbit foarte mult despre convergența socială. Totuși, trebuie să constatăm că astăzi în Europa există foarte multe diferențe sociale. Deci doresc să vă rog să pledați în fața Colegiului Comisarilor pentru a putea exclude toate măsurile care sporesc această divergență pentru că există state la care nici măcar nu s-a ajuns la un nivel minim de convergență. Ați vorbit despre calificări și despre învățământ. Nu ați vorbit deloc însă despre uh, locurile de muncă ecologice. Trebuie să facem ca Europa trebuie să fie lider în uh, acest domeniu, care este promisiunea Comisiei în acest sens. Apoi, în ceea ce privește viața profesională și concediul de maternitate, știți că aceasta a fost una dintre cererile noastre, însă nu am reușit să obținem această inițiativă uh, din cauza refit. Uh, astăzi avem nevoie de o foaie de parcurs, care e propunerea comisiei. În ceea ce privește mobilitatea pe piața muncii, Totuși, mobilitatea se confundă cu detașarea lucrătorilor. Detașarea nu este decât o parte din mobilitate. Firește că mobilitatea este importantă, dar uh, felul în care folosesc companiile acest instrument, practic le ajută să ocolească protecția lucrătorilor, deci trebuie să facem astfel încât companiile să nu mai folosească acest mecanism pentru a ataca protecția lucrătorilor lor. Elisabeth Morin-Chartier. Elisabeth morin chantier euh, Le comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Doresc să abordez trei puncte. În primul rând, calificarea lucrătorilor, despre care ați vorbit și dumneavoastră. Trebuie să începem să lucrăm asupra competențelor și nu, nu doar asupra calificărilor și diplomelor. Lucrătorii au nevoie de competențe pentru a avea, o adevărată, a avea parte de o adevărată evoluție Trebuie să se schimbe modelul de evaluare a lucrătorilor și dialogul social. Mie asta mi se pare extrem de important. Apoi, ați vorbit despre garanția pentru tineri, au menționat-o și alți colegi. E adevărat că lucrurile nu merg foarte repede. Dumneavoastră uh, v-ați considerat campioană în acest sens. Noi împreună toți am făcut astfel încât această inițiativă să uh, Uh, aibă parte de 30% prefinanțare. Vă rog să țineți minte această idee. Europa trebuie să fie reactivă și rapidă, trebuie să accelerăm lucrurile. Uh, cifrele arată că evoluția este foarte lentă, trebuie să apăsăm pe pedala de accelerație pentru ca statele membre să meargă foarte repede, la fel și uh, Uniunea Europeană. Apoi, concediul de maternitate este ultimul aspect, domnule președinte, am observat că abordarea este una în patru uh, puncte, formarea femeilor, salariile femeilor, car carierele acestora și sărăcia acestora. Și concediul de maternitate este încununarea acestor aspecte. Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc încă o dată că am stabilit un minut timp de vorbire și sunt convinsă că Lota va reuși. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Mi-aș dori să se întâmple mai des, pentru că discuțiile sunt interesante. Ați menționat partenerii sociali în dialog. Eu consider că un dialog permanent, stabil, între reprezentanții lucrătorilor și patronat este important, asta și în contextul uh, directive cu privire la detașarea lucrătorilor, dar și din perspectiva de forme de ocupare. Nu putem um, să nu uităm de aceste um, evoluții în ceea ce privește formele de ocupare. Dialogul între sindicate și patronat este important, este cheia succesului până la urmă cum anume putem să-i determinăm pe uh, angajați să devină mai activi. Nu credem că acest dialog este egal. Cum putem să ne asigurăm că angajații participă în acest dialog, este întrebarea mea. Și alta, veți pune un mai mare accent pe modul în care sunt uh, acordați bani din Fondul Social European pentru o mai mare apropiere între întreprinderi și educație, astfel încât fondul să fie folosit mai eficient, competențele celor care creează noi locuri de muncă să fie mai bine concentrate. Mulțumesc, Sven Schulze. Doamnă comisar, în ultima săptămână, cea de circumscripții electorale, m-am uh, deplasat în regiunea din care provin, în Saxonia, Anhalt, unde există un șomaj ridicat, nu peste tot în uh, Germania situația este bună. Acolo angajatorii mi-au spus că încearcă să integreze refugiați, uh, dar mulți dintre aceștia sunt foarte prost calificați, uh, mulți uh, analfabeți, chiar până la 30% și întrebarea a fost dacă există bani disponibili de la Uniunea Europeană pentru a susține aceste întreprinderi la integrarea refugiaților. Mulțumesc! V-ați încadrat excelent în timp. Mulțumesc, doamnă comisar, vis-a-vis -vis de anunțul dumneavoastră că intenționați să completați lista cu substanțe carcinogene. Mi se pare o idee foarte bună, felicitări, așteptăm cu interes uh, propunerea. Vis-a-vis -vis de răspunsul dumneavoastră pentru doamna McIntyre, am așteptat de mult timp, aplicarea nu este singurul lucru, avem nevoie de a acționa asupra directivei în sine. Mă bucur să spuneți acest lucru și așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră. Și în final, foarte succint, pe de altă parte, colegul dumneavoastră de la comisie, domnul Drompovski, spune că nu există probleme în ceea ce privește precariatul uh, Uh, sau locuri de muncă precare în Uniunea Europeană. Cu siguranță nu e adevărat. Și, nu în ultimul rând, spuneați că șomajul în Spania și Grecia este ridicat. Ne puteți spune de ce? Pentru că, până la urmă, e cel mai dificil să pui întrebările simple. Mulțumesc, Agnes. Mulțumesc doamna comisar, pentru prezență astăzi aici. Mi se pare foarte important ca în fața crizei sociale cu care ne confruntăm în Europa să venim să, să avem acum și o comisară puternică care pune pe agenda de lucru și aspectele sociale. Mă bucur anunțurile dumneavoastră vis-a-vis -vis de directiva detașării lucrătorilor. Sigur că revizuirea sau reanalizarea sunt abordări diferite, pentru că revizuirea presupune și o acțiune legislativă, întrebarea mea. Putem să ne asigurăm că va fi exclusă de pe piața muncii și discriminarea, deci uh, salariul egal pentru muncă egală? Și dacă facem acest lucru uh, nu ne-am putea confrunta cu revenirea discriminării în ceea ce privește securitatea socială. Ce altă întrebare, pilonul social. Mă bucur că vedeți uh, acest aspect ca fiind foarte important, dar dacă acum um, cu metoda coordonării deschise am ajuns la mai multă divergență decât convergență. De ce credem oare că dacă schimbăm numele în pilon social, uh, vom trage cu toți în aceeași direcție? Care, care e ideea de fapt aici? Mulțumesc, Alexander. Nu? Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit la reuniunea noastră din această dimineață. Dumneavoastră ați răspuns deja la câteva întrebări. Eu aș vrea să împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere cu privire la nevoia de a pune la punct o nouă strategie pentru noi competențe. Mi se pare că e o miză primordială, mai ales în ceea ce privește evoluțiile în domeniul digital Cine spune noi competențe, spune neapărat uh, nouă, o nouă formare și noi diplome. Astăzi, în Uniunea Europeană, există persoane care întâmpină dificultăți în a, uh, în a își echivala uh, diplomele în străinătate. Ori acesta este un obstacol în care a mobilității în Uniunea Europeană. Deci cum putem face astfel încât să accelerăm procesul acesta la nivel european, dar și în interiorul statelor membre, pentru a avea o recunoaștere mai bună a pregătirii. Mulțumesc! Maria Joao Rodriguez. Maria Joao Rodriguez. Bun venit, doamnă comisar. Veniți cu o agendă bună. Și desigur este importantă pentru noi să existe această cooperare sporită cu Parlamentul European. Întrebarea mea se referă din nou la convergență. Mai precis, cum intenționați să folosiți următorul semestru european pentru a susține convergența. Eu văd aici trei puncte critice. Unul se referă la obiective, pentru că ar trebui să se abordeze și inechitățile sociale. Apoi, al doilea punct se referă la recomandările specifice pentru țări, pentru că și aici ar trebui să intervină inechitățile sociale ca punct. Și în ultim punct, al treilea, se referă la susținere financiară, pentru că, sigur, fondurile sociale pot uh, ajuta destul de mult, dar cred că trebuie să mergem mai departe și să folosim cât mai bine această flexibilitate din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. Și mai cred că pe lângă acest lucru avem nevoie și de capacitatea fiscală corespunzătoare din zona euro. Doamna Blinkeviciute. Mulțumesc. Doamnă comisar, Comisia pentru Ocupare a adoptat recent un raport cu privire la combaterea sărăciei minorilor. În raport solicităm Comisiei să creeze o garanție pentru copii care să ne asigure că orice copil care trăiește în sărăcie beneficiază de servicii medicale gratuite, de uh, alimente și educație. Credem că o astfel de garanție pentru copii ne-ar uh, ajuta să ajungem în același cerc vicios în care se află acești copii astăzi. Sunteți uh, de acord că această măsură la nivel european, o garanție pentru copii, și avem ocazia să facem acest lucru atunci când revizuim strategia 2020 în care una din inițiativele noastre a fost aceea de combatere a sărăciei copiilor. Nu credeți că s-ar impune acest lucru acum? În repetate rânduri, Parlamentul a solicitat Comisiei să abordeze uh, situația precară la locul de muncă sau locurile de muncă plătite foarte prost. Ce intenționează să facă Comisia acum? Domnul Juncker spunea că va propune o directivă cu privire la concediul pentru îngrijiri când anume ne așteptăm la o astfel de propunere legislativă. Domnul Uh. Doamnă comisar, concurența neloială subminează încrederea în Uniunea Europeană. Ați vorbit despre directiva pentru detașarea lucrătorilor și despre jurisprudența Curții de Justiție. Aceasta este prea adesea defavorabilă salariaților în Uniunea Europeană. Temeiul juridic al acestei directive nu este articolul 153 care dă competențe Uniunii pentru a completa activitatea statelor în materie socială, ci este un atentat la piața liberă. Nu trebuie oare să schimbăm temeiul juridic al uh, acestei directive pentru a face astfel încât să existe uh, o completare la instrumentele care există astăzi și mă refer aici inclusiv la jurisprudență. Domnul Thomas Mann. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Unii colegi au cam criticat activitatea comisiei, eu văd uh, lucrurile altfel. În primul rând, uh, Iată o agendă ambițioasă. În al doilea rând, s-au făcut deja foarte multe, dacă ne gândim ce la anul ăsta doar. Și, dragă Marianne Tyson, e clar că Comisia se uită cu atenție și nu se retrage. Statele membre refuză solidaritatea, iată cazul refugiaților, uh, garanția pentru tineri, ce am lucrat bine și aici statele membre mai întâi au fost împotrivă, am reușit împreună raportul șantier fost o bună bază. Oare pe domeniul șomajului pe lungă durată ar trebui să venim cu și cu consultanță personală, drept obligații, dar n-ar trebui oare să facem un pachet, să spunem că nu ne ocupăm și de acei oameni care de fapt nu mai sunt înregistrați nicăieri în multe state europene. Trebuie să spunem că nu ne lasă rece acest lucru, pentru că nu Uh, în multe domenii nici măcar nu se mai discută despre așa ceva. Doamna Lo- Domnul Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici pentru a discuta programul de lucru a Comisiei în ceea ce privește inegalitățile sociale și pilonul social pe care doriți să-l creiem. Cred că trebuie combătută puterea corozivă a uh, inegalităților, în primul rând. Ar trebui să atacăm niște clastere de sărăcie, șomajul tinerilor, munca minorilor. Există un mit cum că ar fi vorba doar de minori din alte țări, dar nu e așa. Și multe programe de fapt, nu se desfășoară în cadrul mecanismelor uh, de găsire a unei decizii foarte clare, ce putem face aici, cum putem ajunge la mai multă competitivitate pe baza educației, ce s-a făcut. Eu spun că tot ce s-a făcut până acum uh, nu a obținut decât contrariu, o evaluare din majoritatea țărilor a pieței muncii, a competitivității, um, de fapt nu a adus nimic. Mulțumesc, Anegheriche, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Plată egală, doamnă comisar. Dar atunci când este vorba de părinți, atunci în traducerea vorb germană se vorbește de concediu de maternitate. Nu trebuie să vă spun că a fi părinte înseamnă 24 de ore din 24, 360 zile pe an și cu siguranță nu ai concediu de la activitatea asta. Însă și sărăcia copiilor este, ține de fapt de sărăcia părinților. Trebuie să rediscutăm aici problema și a mamelor și a taților. Mi-aduc aminte foarte bine de primele săptămâni aici în Parlament. Uh, ce obiecții au avut cei de la ECR împotriva concediului privind maternitatea și cei din stânga vreau să includ absolut tot aici uh, în această directivă. Nu mai era vorba doar de protecția mamelor și lăuzelor. Deci a fost mai mult vorba de ideologie și, până la urmă, Consiliul a refuzat. Eu consider însă că avem nevoie de multă protecție a mamelor în Europa, de aceea trebuie să uh, restartăm această directivă. Doamnă comisar, voi uh, vorbeați de salarizare egală pentru muncă egală. E adevărat, avem nevoie de reglementări corespunzătoare. Concediul uh, paternal, uh, dreptul la educație, avem nevoie de standarde în ceea ce privește grădinițele și creșele. Trebuie să vedem unde sunt problemele și să le eliminăm asta pentru părinții, mamele, dar și copiii noștri. Mulțumesc! Iată, aceasta a fost runda de întrebări. Doamna comisar, nu vă uh, invidiez că trebuie să faceți acest lucru acum în 15 minute. În primul rând, doamna Evscoc, în ceea ce privește dumpingul social de care vorbeați. Cred că întrebarea dumneavoastră cea mai importantă s-a referit la cum anume ne propunem să combatem dumpingul social – Sigur că nu putem face acest lucru printr-o lege sau o singură acțiune, ci întreaga noastră politică trebuie să se concentreze asupra acestui fapt. Avem nevoie de mainstreaming pentru toate domeniile politice. Aici cred că pilonul social uh, e un lucru bun. Depinde însă și de modul în care statele membre pot putea să se pună de acord cu privire la obiective comune. Um, obiective pe care ulterior va trebui să le și evaluăm. Dacă facem acest lucru și dacă mai combinăm asta cu o abordare corespunzătoare în ceea ce privește situația transfrontalieră, care face parte din această politică, atunci cred că putem obține multe. Domnul Cristian, să mulțumesc în ceea ce privește cuvintele dumneavoastră uh, de laudă în ceea ce privește substanțele cancerigene, face parte din munca noastră, vom face acest lucru încă de anul ăsta, nu vom aștepta revizuirea întregului pachet în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Știm că în ceea ce privește substanțele cancerigene trebuie să acționăm mai rapid. Informații deja există. Apoi, doamna Reiter în ceea ce privește numărul de șomeri pe termen lung, spuneți că nu avem uh, un plan. Sigur că am putea veni cu o inițiativă legislativă în care să spunem, da, până la sfârșitul anului soluționăm problema șomerilor pe termen lung, dar nu funcționează așa lucrurile. Trebuie să colaborăm cu toți cei implicați, cu regiuni, uh, orașe și așa mai departe. Trebuie să facem ceva împreună, pentru că există într-adevăr un nucleu dur de șomeri pe termen lung care sunt excluși de pe piața muncii și cu cât uh, lipsesc mai mult de pe piața muncii, cu cât mai dificilă este reintrarea lor. Avem, pe de o parte, acești oameni și, pe de altă parte, o lipsă de uh, specialiști. Însă aceștia merg pe termen lung, uh, au nevoie de într-o susținere noastră, pentru că dacă nu îi paște sărăcie. Uh, Cred că cu recomandarea noastră am venit cu o contribuție pentru mai bună structurare în statele membre a politilor necesare pentru a oferi acestor oameni o șansă nouă, astfel încât să poată uh, reveni pe piața muncii. Uneori, cu o putere mai subtilă, pot obține ceva. Apoi, uh, echilibrul între viața privată și uh, viața profesională și acesta este un instrument de tip soft. E adevărat. Dar am avut propuneri legislative în acest sens și nu cred că este un exemplu de bună legiferare dacă uh, propuneri care au fost făcute din 2008 sunt tergiversate fără niciun fel de șanse de succes. Dacă nu există această șansă, atunci trebuie să facem altceva. Și de aceea am și spus că această retragere a directivei cu privire la concediul de maternitate reprezintă pentru noi și o, șan- o șansă pentru a ne asigura că gravidele, dar și tinerele mame sunt protejate la locul de muncă, dar și pentru ca tații să aibă ocazia să își preia, preia rolul care le revine în familie. Mulți vor uh, acest lucru. Și apoi mai trebuie susținuți uh, nu doar copiii, ci și alte persoane dependente, pentru că societatea noastră se dezvoltă în continuare. Există din ce în ce mai multe forme de îngrijiri bazate pe comunitate. Vrem să includem și acest aspect aici. De aceea nu vrem doar uh, acțiuni legislative, ci și standarde pentru a duce mai departe acest concept. Au mai existat întrebări vis-a-vis -vis de calificări, ucenicii și așa mai departe. Da, dezvoltarea în continuare a competențelor reprezintă o parte importantă a agendei noastre pentru 2016, așa cum vă spuneam în introducerea mea, și în acest context vom aborda și chestiunea recunoașterii calificărilor, cu intenția și uh, în același timp vrem să ne asigurăm că capacitățile de care dispun aceste persoane să fie cât mai transparente, astfel încât să poată fi recunoscute, nu doar în propriul stat membru, ci și la nivel transfrontalier. Apoi, în ceea ce privește uceniciile, există acest uh, asociere sau acord pentru recunoașterea lor și crearea de cât mai multe locuri uh, a fost o inițiativă pe care vrem să o menținem. E nevoie de un cadru mai bun, unele state membre au de învățat, alte state membre au practici excelente în acest domeniu, în timp ce alte state membre nici măcar nu au susțin. Aici putem învăța multe unii de la alții. Apoi, divergența socială, am discutat deja de acest lucru. Doamna Arena, spuneați vorbeați doar de uh, locurile de muncă digitale, dar mai există și locurile de muncă în sectorul verde. Este de asemenea o evoluție în momentul de față pe care trebuie să o sprijinim și și aici apar noi șanse pentru ocupare. Deci, Cum în ceea ce privește concediul de maternitate? Bineînțeles că și aici lucrurile trebuie să se schimbe. E mai mult decât doar o propunere. Trebuie să vedem care sunt nevoile și cum putem să elaborăm cele mai bune instrumente în acest domeniu. Mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră sprijiniți uh, propunerile privind uh, directiva legate de detașarea lucrătorilor. E clar că nu doar de punerea în aplicare țin problemele, trebuie făcute mai multe eforturi și toată lumea e de acord că trebuie să vedem de asemenea care sunt problemele legate de țara de origine, de țara gazdă. Și trebuie să vă spun că împreună cu Danuta am fost la Cracovia la câteva zile de studiu pe acest domeniu. Cei din Polonia, inspectorii muncii, sunt foarte îngrijorați de modul în care uh, este pusă în practică această legislație în statele membre. Va trebui să colaborăm cu statele membre pentru a se face progrese în acest domeniu ceea ce privește punerea în aplicare. Și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la o eventuală revizuire a acestei, detaș- a acestei directive a detașării lucrătorilor. Trebuie să vedem cum putem Cum putem să îi uh, câștigăm de partea noastră și pe uh, angajatori în acest proces. Statele membre trebuie să aibă de asemenea voința de a fi reprezentați și de a avea o reprezentare corectă pentru a putea fi luate măsurile uh, de rigoare. Acum, competențe, educație. Și modul în care De după cum spuneam, și patronatele trebuie să fie de partea noastră, să avem legături mai strânse cu uh, aceștia pentru ca educația și formarea oferită să fie în concordanță cu adevăratele nevoi de pe piața muncii. Deci trebuie să ne inspirăm uh, de pe urma ceea ce se întâmplă în, în viața reală. Am discutat de asemenea despre fluxul masiv de imigranți uh, către statele noastre, de imigranți și de refugiați. Fondul Social European pune la dispoziție Uh, bani pentru a-i uh, ajuta pe acești oameni să se integreze pe piața lumii. Ceva ce putem folosi doar pentru refugiați. Nu e vorba doar de persoane care locuiesc în Uniunea Europeană, deci nu doar cei care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene pot beneficia de aceste fonduri, ci și refugiații. să va fi nevoie de o um, actualizare, de modificare a programelor, de o mai bună supraveghere și așa cum spunea doamna Elisabeth Morin, noi putem uh, să ne dovedim uh, eficienți în ceea ce privește creșterea nivelului de prefinanțare, așa cum am făcut-o și la inițiativa pentru tinere. Și sunt sigură că vom putea acționa rapid, dând dovadă de flexibilitate în acest domeniu. Acum, de ce șomajul în Spania și Grecia e atât de ridicat? E clar că putem vorbi pe larg despre acest fenomen, însă poate că ar trebui să vorbim și despre faptul că așteptările poate sunt greșite. Nu cred că totul poate fi pus pe vina austerității. Poate că există și probleme structurale în anumite țări. Uh, Asta s-a văzut uh, mai ales în ceea ce privește anumite sectoare din anumite țări care erau foarte expuse. De pildă, anumite sectoare în Spania au fost extraordinar, extrem de expuse. Deci trebuie să ne asigurăm că vom aborda și vom încerca să soluționăm uh, dezechilibre uh, macroeconomice pe viitor. Acum, pilonul social. Avem pilonul social al drepturilor. De ce să nu credem într-o convergență către în sus decât o spirală care să ne tragă în jos. Avem acum și uh, uh, aliați. Am văzut-o și în țările Uh, membre, trebuie să lucrăm cu toții în aceeași direcție și va trebui să facem mai multe împreună și statele membre uh, de asemenea, și dacă facem asta pentru Uniunea Monetară și Economică, poate că în cea a doua fază ar trebui să fim puțin mai strict și să vorbim despre obiective obligatorii. Cu toții ne dorim uh, dezvoltare, e și parte din programul președinției pentru o mai bună consolidare a Uniunii Monetare. Deci dacă o facem în acest domeniu, putem să o facem și în alte domenii. Și pilonul social al drepturilor, bineînțeles uh, că e ceva ce ține de cele 28 de state membre și trebuie să ne asigurăm că vom face tot posibilul pentru a dezvolta piața internă și pentru a face efortul în aceeași direcție pentru consolidarea pilonului social și pentru a, a avea o motivare mai sporită în acest domeniu. De asemenea, s-a discutat despre recunoașterea diplomelor, a calificărilor și competențelor. Bineînțeles că multe pot fi făcute în acest domeniu. Nu e doar o problemă europeană. Trebuie să încurajăm eforturile pentru o mai bună echivalare și recunoașterea diplomelor în programul nostru și de asemenea trebuie să înțelegem mai bine uh, care a fost parcursul celor care dețin aceste diplome și asta face parte din cadrul privind uh, uh, calificările. E clar că e nevoie de eforturi în acest domeniu pentru a, a înregistra progrese. Doamna Rodriguez și alți colegi au vorbit despre semestrul european și despre modul în care am putea asigura convergența față de pilonul social în cadrul acestui semestru am stabilit că vom începe aceste eforturi în semestrul 2016. Încă nu am definitivat uh, acest lucru, deoarece e nevoie de termen de referință, de niște obiective conti uh, cuantificabile, însă facem eforturi în acest sens și E clar că trebuie să elaborăm mai multe aspecte. Mă gândesc aici la îngrijirile copiilor, la locațiile de șomaj, la competențele necesare angajării și salariile minime. Deci vom încerca să facem progrese în legătură cu aceste teme. Ați, ați vorbit de asemenea și despre capacitățile din cadrul Uniunii uh, bugetare. Da, asta face parte din eforturile de aprofundare a Uniunii Monetare. E important. Însă, atunci când vorbim despre capacitate bugetară, trebuie să știți că e un subiect în legătură cu care nu vă pot da detalii suplimentare în momentul de față. Sărăcia în rândul copiilor, un alt subiect abordat aici. Programul Europa 2020 combate sărăcia în rândul copiilor. Avem peste 6 milioane în plus de locuitori, însă în ciuda acestui lucru, cifrele legate de sărăcie sunt în scădere. Va trebui să vedem ce categorii de populație um, sunt uh, în risc, sunt supuse unui risc de a uh, fi afectate de sărăcie. E clar că aceasta este o problemă, noi facem eforturi în continuare și salutăm progresele uh, realizate. De asemenea, încercăm să colaborăm cu structurile de primire a copiilor pentru a combate sărăcia. Dacă un copil se află în mediul adecvat și dacă îi se oferă educația potrivită, posibilitățile pe care le are acest copil de a intra pe piața muncii sunt în creștere. Copiii care provin din familii cu un singur părinte, de exemplu, prezintă un risc de sărăcie mult mai ridicat. Deci trebuie să le dăm un, început proaspăt pentru a obține ulterior un echilibru între viața lor privată și viața pe piața muncii. Domnul Balț a pus o întrebare legătură cu temeiul juridic legătură cu directiva privind detașarea lucrătorilor. Nu știu dacă asta trebuie modificat. La Parlament și la Comisie am văzut că um, se ocupă serviciile juridice de acest aspect, însă dacă se va contura o propunere legislativă, bineînțeles că ne vom asigura să avem temeiul juridic uh, adecvat. Thomas Mann, fostul meu coleg, <laughs> mi-a împărtășim niște comentarii foarte pozitive pentru care îi mulțumesc. Comentarii legătură cu programul de lucru al Comisiei. Noi suntem de părere că acest program de lucru um, prezintă un nivel foarte ridicat de angajament, de angajare la nivelul societății. Și acum, întrebarea doamnei Lopez. Cum ne putem asigura Toate aceste teme sunt uh, abordate în contextul coordonării economice. Da, ne ocupăm, avem indicatori uh, în cadrul uh, procedurii de dezechilibre macrofinanciare. Am făcut-o în afara mandatului nostru și există și indicatori sociali care au legătură cu ocuparea și cu șomajul și asta face parte din această procedură privind dezechilibrele macrofinanciare. Trebuie să înțelegem care este impactul social al măsurilor pe care le luăm, mai ales în domeniul uh, economic. Ați vorbit și despre importanța acestor politici și trebuie să dăm un nou impuls echilibrul între viața de familie și cea de muncă. Să vedem de asemenea care este rolul bărbaților în acest domeniu și trebuie să ne asigurăm că uh, viabilitatea uh, este respectată. De asemenea, să vedem care este și contextul cu alte persoane dependente. Trebuie să combatem și sărăcia în acest domeniu, deoarece părinții, bineînțeles, trebuie să fie um, să beneficieze de un loc de muncă. Mulțumesc, doamna comisar. Ați putut constata încă o dată că Comisia noastră dorește să afle mai multe din partea comisiei decât comisia este dispună să divulge sau este în măsură să o facă. Este natura lucrurilor și vrem să menținem această dorință. Eu cred că putem veni întotdeauna și cu altă viziune față de comisie, dar asta putem să facem și în cadrul nostru de cooperare. Însă vroiam să fac și o precizare în ceea ce privește cifrele dumneavoastră vis-a-vis de creșterea numărului locurilor de muncă. Uh, este o veste bună, însă, din păcate, Uh, este vorba de o creștere a unor locuri de muncă prost plătite, care se remunerează cu sume din care nici măcar nu poți să trăiești. Și asta nu reprezintă o soluție reală, pentru că cineva care depinde de um, transferuri sociale, fără a-și putea câștiga existența prin muncă, nu poate fi o soluție. De aceea cred că Trebuie să urmărim în continuare uh, chestiunea creierii unor locuri de muncă corespunzător remunerate și calificate. Trebuie să fac asta toate cele trei instituții europene implicate. Mulțumesc încă o dată că v-ați uh, făcut timp uh, pentru noi. Thank you. wir haben keine Zeit. Bun. Nu avem timp uh, de pauză, pentru că deja suntem în întârziere. Acum trebuie să recuperăm un pic de timp. Am ajuns acum uh, la acordul cadru în ceea ce privește concediul parental, cadrul revizuit. V-aș ruga să discutați afară dacă se poate, ar fi foarte util pentru că am putea continua atunci. Astăzi am uh, convenit un schimb de opinii cu experții. Raportoare este Maria Arena. Salut din partea experților uh, pe doamna profesor Maria de Rosario Ramalio, domnul Jorge Cabrita, doamna Gloria Mills și doamna Antie Gerstein. I-am invitat pe toți <clears throat> pentru a ne oferi răspunsuri în ceea ce îi privește pe primii doi, um, doamna Maria Dorozario Palma și domnul Iorghe Cabrita au 10 minute la dispoziție pentru susținerea prezentărilor. Vă rog, aveți cuvântul. Ce? Bună dimineața! Am și o prezentare PowerPoint, însă se pare că nu funcționează. Ar trebui. I'm sorry. Yes, I have. It should be there.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 Ah, puțin, dar ar trebui să începeți. Try to go on with... Da, voi încerca să continui fără prezentare. PowerPoint. Vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă spun că sunt aici pentru a vă prezenta un studiu în legătură cu implementarea directivei din uh, 18 din 2005 privind concediul parental. Experți care se ocupă de egalitatea între sexe s-au ocupat de acest studiu care a fost prezentat în februarie 2015. Acest studiu se concentrează în primul rând pe punerea în aplicare, dar avem de asemenea și niște recomandări, niște propuneri cu privire la posibilitatea de a avea o abordare armonizată în ceea ce privește concediul maternitate și paternal, în ceea ce privește evoluția veitare a legislației europene din acest domeniu. Voi intra direct în legătură cu rezultatele la care a ajuns acest studiu privind punerea în aplicare a directivei. După cum spuneam, acest studiu se bazează pe un raport al rețele privind egalitatea între sexe, care la rândul său se bazează pe rapoartele naționale prezentate de experți. Dacă e să vedem care e contextul național al acestei directive, al acestui raport privind implementarea directivei, trebuie să trecem în revistă Uh, rapid uh, toate problemele legate de concediul de maternitate și cel parental. E important să înțelegem modul în care directiva din 2010 cu numărul 18 s-a făcut de la bun început. Trei observații preliminare trebuie făcute. În primul rând, toate țările au niște scheme foarte complicate pentru a proteja femeile în timpul uh, sarcinii și uh, imediat după, deci în timpul perioadei de maternitate. Deci, după cum spuneam, toate țările au niște scheme foarte complexe pentru a proteja femeile în timpul sarcinii și imediat după și pentru a încuraja echilibrul între viața de familie și cea profesională și uh, Asta explică faptul că majoritatea statelor membre practic nu au implementat pe deplin directiva 2010-18, deoarece cred că oricum legislația națională respectă prevederile europene. Aceste scheme includ mai multe feluri de concediu, dar, dar și anumite aranjamente specifice în ceea ce privește timpul de lucru sau uh, Um, perioade când femeile nu lucrează. Combinațiile de astfel de scheme și identificarea diferitor măsuri uh, diferă foarte mult de la o țară la alta um, și de asemenea diferă foarte mult și față de legea europeană. Prin legea europeană se oferă anumite drepturi de maternitate și de asemenea drepturi prin care uh, Uh, se poate uh, împăca viața de familie cu cea profesională. Însă multe din statele membre nu respectă aceste lucruri. Acum, în ceea ce privește concediile parentale și alte feluri de concedii, în unele țări se face distinția clară între anumitele feluri de concedii, însă în alte țări Concediu parental e un fel de concediu uh, destul de cuprinzător care poate include chiar și concediul de maternitate. Și mai există un al treilea grup de țări în care concediul de maternitate e cel tot cuprinzător care poate include și concediul parental. nu doar denumirea, ci și felul acestor concedii uh, la nivel național sunt foarte diferite de noțiunea pe care o avem noi în legătură cu concediul parental din dreptul comunitar. Când vedem ce nume acoperă concediul parental în directivă și când încercăm să vedem modul în care statele membre au transpus aceste chestiuni, ne dăm seama că, în primul rând, în ceea ce privește concediul parental, uh, comparativ cu alte forme de concediu de maternitate, în unele state membre, concediul parental trebuie să fie luat imediat după concediul de maternitate și durata acestui concediu depinde în mare parte de durata concediului de maternitate. De asemenea, în unele țări există și un concediu uh, paternal, de paternitate autonom, însă în alte țări acesta este considerat pur și simplu ca o perioadă în care tatăl uh, își oprește practic activitatea profesională. În alte țări, uh, concediul parental este tratat într-un mod foarte strict, în altele într-un mod mai larg. Alte feluri de grijire a copilului, de asemenea, pot fi uh, incluse aici. Acum, în ceea ce vrește durata concediului parental, doar state membre au trebuit să-și modifice legislația europeană pentru a respecta durata minimă de patru luni prevăzută în, în uh, legislația europeană. În multe state membre, durata depășește această perioadă de patru luni, chiar cu <laughs> mult. Durata concediului parental depinde de mai mulți factori care nu sunt uh, abordați în legislația comunitară. Și ceea ce e foarte interesant e să comparăm durata maximă prevăzută în legislație și durata efectivă a acestor concedii. Toți experții ajung la concluzia că în mare măsură, durata concediului depinde de plata primită în timpul acestuia. Chiar și în acele țări unde uh, se face o plată, dacă perioada e practic uh, mai mare, mai lungă decât cea uh, cu plată, în general, uh, femeile și-au un concediu mai redus. E dreptul uh, fiecărui părinte în anumite țări, însă în unele țări există dreptul de transferabilitate de la un părinte la celălalt. Însă, de exemplu, perioada de o lună imediat după naștere nu e transferabilă. În alte țări e un alt principiu, nu cel al transferabilității, ci acordarea de excepții pentru anumite perioade când se poate face transfer de concediu. Uh, în alte state membre, întreaga perioadă a concediului parental este transferabilă. De asemenea, Există diferite modalități de a pune în aplicare acest uh, concediu parental, dar uh, în mod normal acesta este un concediu cu normă întreagă, ca să zicem așa. O altă problemă este cum sunt acordate drepturile de angajare în legătură cu acest, um, acest concediu. Există firește interdicții împotriva concedierii, există dreptul ca femeia respectivă să se întoarcă la locul de muncă, să-și păstreze drepturile pe care le-a ajuns până atunci și să-și păstreze pe perioada concediului uh, asigurările sociale. Diferă însă plata de la un stat membru la altul de obicei, se, se întâmplă uneori ca salariul să nu fie dat de către angajator. În majoritatea statelor membre există um, o, un fel de alocație indemnizație de la stat. În alte state membre, suma poate să fie o sumă fixă sau uh, angajatorul poate să contribuie cu un anumit procentaj din salariu însă indemnizația se poate, poate fi destul de scăzută. În anumite țări uh, nu se plătește deloc uh, indemnizație de maternitate. Pe lângă concediul de maternitate sau parental, există și alte mecanisme, de exemplu flexibilizarea programului de muncă, aveți o listă de măsuri pe diapozitiv. Apoi, concediul de paternitate. Puține state membre oferă concediu, concediu autonom de paternitate. Există și concediu pentru adopții, fie printr-un concediu separat, fie prin aplicarea prevederilor legate de concediul de maternitate sau concediul parental. În ceea ce privește zilele libere de la locul de muncă, și acestea sunt uh, o măsură posibilă dar doar în uh, cazuri de forță majoră pentru nevoi urgente ale familiei. Am mai pus și alte întrebări uh, experților naționali și acestea au fost foarte importante pentru studiul meu. Am întrebat despre felul în care e folosit în mod practic concediul parental. Acesta este acordat doar la nivel formal, dacă părinții chiar și-l iau, dacă profită de el. Întrebarea este una dublă. Aceste concedii sunt luate în practică și dacă ambii părinți iau concediu. În ceea ce privește prima întrebare, în anumite state membre, concediul parentar nu prea se ia, dar în alte state membre tendința este în creștere spre profitarea de acest concediu. La a doua întrebare, răspunsul a fost asemănător din partea tuturor experților. Concediul parental Uh, este luat de mamă în mod predominant din câteva motive care au fost indicate. Majoritatea experților ne-au spus că legislațiile naționale respectă directiva în general, există prevederi chiar mai favorabile, există măsuri pozitive pentru ca tații să fie stimulați să-și ia concediu. De fapt, există două puncte slabe Primul, relația între diferitele tipuri de concedii nu este clară în anumite țări și a doua problemă este considerată uh, problema cheie pentru folosirea practică a concediului, pentru luarea concediului, plata. Voi mai uh, folosi încă un minut pentru că am început cu întârziere pentru a vorbi despre cel de-al doilea mare aspect al prezentării mele cum putem merge mai departe. În momentul de față, în materie de concediu parental și de maternitate, avem două directive separate cu două temeiuri juridice. Dialog social și siguranță și sănătate la locul de muncă. Există măsuri pentru femei și măsuri pentru femei și bărbați și obiective diferite, adică protejarea femeilor, lucrătoarelor, și promovarea reconcilierii familiilor, reconcilierii între, între viața familială și viața profesională. Deci, în momentul de față, acestea sunt instrumentele de care dispunem. Urmează să închei. Deci, dacă analizăm aceste două directive și folosirea lor în ultimii ani, vom vedea că există un numitor comun. La răscruce se află principiul egalității de gen. Directiva pentru concediu de maternitate nu este legată doar de sănătate și siguranță la locul de muncă, se leagă și de protejarea egalității de gen, pentru că există discriminare uh, pe baza uh, concediului de maternitate și aceasta este considerată acum discriminare de gen, pe motive de gen. De asemenea, obiectivul este de a uh, obiectivul celelalte directive este de a proteja uh, reconcilierea uh, în materie de egalitate de gen. Deci eu cred că există o legătură între aceste două directive și un izvor comun. Deci, în ciuda evoluției diferite a celor două directive, ele au același obiectiv, adică de a promova uh, echilibrul între viața familială și viața profesională într-un mod în care să existe și egalitate de gen. Deci dacă ținem cont de aceste lucruri, este posibil să, să se respecte principiul de egalitate de gen înscris în tratate și ca acesta să fie o bază pentru evoluțiile ulterioare. și să avem o metodă mai integrată pe viitor. O asemenea abordare ar face ca întregul sistem să fie mai coerent, mai transparent, mai bine orientat către obiectivele majore și ar prezenta un pericol mai mic de măsuri contraproductive și ar face implementarea concediului de paternitate mai ușoară. Vă mulțumesc pentru atenție. Ia, Dank, Frau. Da, mulțumesc, doamna profesor. Fără alte observații, am să dau direct cuvântul mai departe domnului Jorge Cabrita, care este în spatele meu, vă rog. 10 minute. Thank you very much. I, I... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu am trimis o prezentare prin PowerPoint, deci sper că se poate pune pe proiector. Eu vin de la, um, fundat, de, de la Eurofound și prezentarea mea se bazează pe niște cercetări pe care le-am făcut recent în ceea ce privește abs în ceea ce privește mm, concediile parentale și de maternitate în Europa, anume folosirea practică a acestora. Dar mă voi referi și la alte studii. Mă voi concentra însă pe concediul parental. Concediul, ă, ă, Prezentarea mea va fi structurată pe 5 puncte. Vom analiza contextul, apoi definițiile cele mai importante. Apoi vom vorbi despre timpul de lucru, timpul în care nu se lucrează și um, echilibrul între viața profesională și cea personală. În ceea ce privește contextul, La articolul 33 a Cartei pentru Drepturile Fundamentale se prevede această reconciliere a vieții familiale cu viața profesională. Uh, femeile ar trebui să fie protejate împotriva concedierii uh, pe motive de luarea concediului de maternitate. Se prevede uh, protecția copilului, de asemenea directiva din 92 cu privire la protecția mamelor. După cum vedem, instrumentele acestea se concentrează mai mult pe femei. Este important că mm, menționăm că liniile directoare pentru, din Agenda Europa 2020 se referă și ele la aceste lucruri, subliniază, de fapt, importanța punerii în aplicare a măsurilor de egalitate de gen și care promovează echilibrul între viața profesională și personală. Apoi, directiva reformată din 2006, care stipulează că statele membre trebuie să încurajeze partenerii sociali să promoveze egalitatea între sexe, să faciliteze reconcilierea între viața privată și cea um, profesională. S-a vorbit deja azi dimineață despre aceste teme și apoi directiva din 2010 cu durata minimă a concediului parental însă aceasta nu prevede o rată de înlocuire minimă pentru venitul anterior nașterii copilului. În cercetările noastre am observat că datele cu privire la folosirea concediului parental uh, nu prea există. Am vorbit cu corespondenții noștri de la nivel național, cu experții naționali, să i-am rugat să ne ofere date cu privire la, aceste, uh, la acest fenomen. Datele nu sunt uh, disponibile avem doar date nearmonizate. Din puținele date pe care le avem, ne dăm seama că tații uh, nu profită de acest concediu parental. Tendința în unele țări este înspre creștere, însă creșterea aceasta este foarte lentă. Deci, practic, tații profită din ce în ce mai mult, dar uh, nu, lucrurile se mișcă foarte încet. În ceea ce privește definițiile, e important să ne amintim de cele trei tipuri de uh, concedii pentru creșterea copilului. Uh, pentru mamă este un concediu care începe înaintea nașterii copilului. Este o, vorba despre o perioadă de pregătire pentru naștere și de refacere după naștere. Pe de altă parte, este perceput și ca un drept al lucrătorului, uh, al ambilor părinți, pentru ca aceștia să poată îngriji copilul după naștere și de multe ori se referă la perioada de după uh, nașterea. Apoi uh, este și ideea concediului de paternitate, o perioadă foarte scurtă, doar pentru tată, după naștere, mm, perioada care îi permite tatălui să petreacă timp cu un partenera sa <clears throat> și cu uh, copilul nou născut. Acestea sunt câteva grafice pe care le avem uh, din uh, sondajul pentru condițiile de lucru. Este vorba despre timpul petrecut uh, per săptămână decalat pe sexe. Munca neplătită, aceasta este făcută în mare parte de către femei și în ceea ce privește munca plătită, aceasta este, cum să zicem, în, aceasta este făcută de bărbați. Și aceste diferențe trebuie luate în considerare. Uh, trebuie să ne gândim și la părinții singuri, la familiile monoparentale, trebuie să atragem atenția la relația um, între gen și șomaj. Este vorba despre persoane care nu au sprijinul unui partener, sunt, sunt singurii responsabili pentru copil și acest lucru îngreunează situația și mai tare. Acest grafic arată același lucru, numărul uh, de ore petrecute în muncă plătită și muncă neplătită. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că femeile care lucrează uh, cu jumătate de normă, dacă le punem și munca de acasă și naveta, uh, practic ajungem la același număr de ore ca și munca cu normă întreagă a bărbaților. Este vorba despre același sondaj privind condițiile de muncă din anul 2013. Uh, datele s-au schimbat puțin de la un an la altul, însă diferențele există în continuare, deci există o, uh, un deficit, un decalaj între sexe. Acest grafic atrage atenția asupra faptului că bărbații spun că echilibrul lor între viața personală și viața privată uh, și viața um, profesională este cel mai slab. Trebuie deci să înțelegem de ce uh, se plâng bărbații de acest lucru. Din câte știm noi, o posibilă explicație ar putea să fie faptul că femeile își organizează cariera în jurul uh, uh, vieții de familie și bărbații fac invers. Când ne uităm la uh, situațiile din uh, statele membre, aș dori să vă atrag atenția asupra anumitor țări care au caracteristici speciale, în sensul că există trei țări, Cipru, Irlanda și Malta, în care nu există deloc concediu de paternitate și concediul parental există, dar nu e plătit. În același timp, alte patru state, Grecia, țările de jos, Spania și Regatul Unit, Concediul parental este neplătit, concediul de paternitate există, dar nu e obligatoriu. Deci aici întrebarea se pune astfel. Felul în care funcționează aceste concedii au, uh, are un impact asupra folosirii, profitării de facto de concediu. Mesajul care este? Sistemul însuși pare să promoveze uh, rolul, foarte puțin rolul tatălui. Asta, despre asta a vorbit și doamna comisar mai devreme în această dimineață. Dacă uh, punem aceste date în paralel, putem să uh, punem întrebările care se impun. Câteva dintre aspectele esențiale uh, legate de ce îi determină pe părinți să își ia concediu, de, concediu parental. Am vorbit despre câteva studii legate de diferite tipuri de concedii pentru creșterea copilului. Vedem că uh, prevederile naționale au o influență foarte puternică în acest sens. Felul în care sunt organizate aceste dispoziții, după cum a spus și antevorbitoarea mea, uh, felul în care sunt organizate aceste concedii la nivel de stat membru are un rol foarte important. Apoi, sprijinul financiar acesta este cheie. Țările care oferă o rată de înlocuire a salariului este, sunt și țările care au o rată de folosire, de profitare de concediul de maternitate, de concediul parental. În plus, trebuie să acordăm atenție suplimentară gospodăriilor cu venituri mici, pentru că acestea au nevoie de un sprijin suplimentar în acest sens. pentru ca părinții să fie stimulați să își ia concediul de creștere a copilului. Există și câteva strategii. Eu cred că este crucial să analizăm programele pentru întoarcere la muncă. Oamenii nu își iau concediu de creștere a copilului pentru că se tem că își vor pierde locurile de muncă sau că nu vor mai exista aceste locuri de muncă atunci când se vor întoarce la serviciu. E important să existe canale de comunicare între lucrători și uh, angajatori. Trebuie să ne asigurăm că în timpul uh, concediului lucrătorul este ținut la curent cu ce se întâmplă la locul de muncă, pentru că astfel uh, pot să beneficieze de protecție suplimentară. La locul de muncă nu trebuie să uităm că flexibilitatea aranjamentelor și practicile angajatorului influențează uh, comportamentul părinților. Deci nu doar legea e importantă, ci felul în care este aplicată aceasta la nivel de societate comercială este important cum sunt percepute aceste concedii. Informațiile cu privire la concediile disponibile. Sistemele trebuie să fie flexibile și simple, atâta, cât să poată fi înțelese de utilizatori disponibilitatea și accesibilitatea facilităților pentru creșterea copiilor, despre care s-a vorbit și a, în această dimineață, echilibrul între uh, viața personală și cea profesională, trebuie să se concentreze în continuare pe flexibilitate, mai ales pentru femei, dar și pentru bărbați, pentru că se pune foarte puțină în fază pe încurajarea bărbaților să își ia concediu de creșterea copilului. Am văzut că activitățile în acest domeniu și în domeniul legalității de gen uh, sunt clasificate adesea ca și cum ar fi campanii sau uh, campanii de învățământ și nu ca uh, inițiative de, uh, uh, de transformare pentru societate. În încheiere, Trebuie să spun că există în continuare loc de îmbunătățire, există în continuare dezechilibre în folosirea timpului de muncă uh, și, în, uh, și dezechilibre între femei și bărbați în ceea ce privește munca neplătită. Bărbații se plâng că au un echilibru prost în, în, între viața personală și viața profesională. În plus, uh, veniturile la nivel de uh, Uh, gospodărie trebuie să fie un factor care uh, să fie luat în seamă. Reintegrarea la locul de muncă, programele menționate sunt foarte importante. Locul de muncă este un loc esențial în care trebuie să se discute deschis aceste aspecte. Pentru că, practic, la locul de muncă se implementează legea și acolo apar dificultățile. Partenerii sociali sunt actori cheie în acest proces, trebuie Uh, fie în definirea legislației naționale sau europene, dar și în punerea în aplicare a legislației la nivel de companie. E important să ținem cont uh, de uh, constrângere financiare, administrative și juridice cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii, De asemenea, tații trebuie încurajați să își ia concediu de maternitate și uh, este nevoie de politici transformative, nu doar informative. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acestea uh, sunt punctele esențiale din cele două studii pe care le-am publicat anul acesta. Mi se pare că uh, vi le-am și trimis. La recepție există câteva copii, dacă vă mai interesează și vă mulțumesc pentru atenție. So, vielen Dank. Mulțumesc experților noștri din partea RPAS și din partea Waterfound. Observațiile, sigur, ne sunt foarte utile. Acum ajungem la reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor. Pentru început, doamna Gloria Mills din partea Educ. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să mă limitez la cele 5 minute pe care le-am la dispoziție, pentru că multe lucruri au fost deja acoperite chestiunea echilibrului între viața personală și cea personală continuă să fie în atenția noastră. Ne implicăm de mulți ani deja, inclusiv de pe vremea directivei concediului parlamentar din 96, analizăm provocările în ceea ce privește luarea acestui tip de concediu și faptul că garanția dintre viața profesională și cea familială nu este garantată. Dar acum că ieșim din criză, avem nevoie de un cadru legislativ coerent pentru a aborda această problemă. Vreau să spun că concediul parental, din punct de vedere al ETUC și al directivei, reprezintă o poveste de succes a dialogului social la nivel european. De fapt, acordul a fost revizuit de două ori Însă faptul că nu se accesează această posibilitate ne îngrijorează. Considerăm că un cadru legislativ cuprinzător și coerent este necesar. Noua foaie de parcurs pentru a aborda provocările în găsirea unui echilibru între viața de familie și cea profesională, o susținem, dar trebuie dublată de un cadru substanțial de drepturi pentru ca lucrurile să fie transpuse și în realitate. Așadar, întrebarea cheie este încotro ne va duce această foaie de parcurs, nu va menține decât status quo sau va fi un progres. Cred că sunt chestiuni pe care trebuie să le analizăm. Toate studiile și cercetările au arătat că principala problemă în accesarea acestui uh, concediu parental se referă la remunerare. În această perspectivă, remunerarea conciului parental este o prioritate pentru noi. În anumite țări știm că indemnizația se bazează pe o sumă forfetară. Cehia, Ungaria, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Suedia apelează la acest sistem. În alte state membre, unde există acest tip de indemnizații, e important să admitem că plata se bazează pe un procentaj. 66 în Italia, 60 în Polonia, 65 în Germania, 70 în Finlanda, 80% în Austria și, eu, și 100% în Danemarca și în Portugalia. În uh, aproape toate celelalte țări nu există indemnizații Croația, Cipru, Grecia, Irlanda, Olanda, Spania, Regatul Unit. Aici concediul parental este neplătit. Și în majoritatea cazurilor unde se plătesc astfel de indemnizații, acestea sunt uh, plătite de către stat și nu de angajatori. E un lucru pe care trebuie să-l admitem. Dar și mai important, una dintre cele mai recente cifre Eurofund a estimat că 125 32,5 de miliarde de euro a fost costul la nivelul PIB-ului uh, în procente 2,5%. La nivel de Regat Unit, de fapt, s-a ajuns la o cifră de 30%. Asta trebuie să ne preocupe. Cum anume continuăm? Trebuie ca pe anumite uh, domenii să ne avem, uh, îngrijim ca și tații să-și poată petrece timpul cu concidiu parental cu copiii fiind plătiți. Statisticile arată că doar uh, o mică creștere se înregistrează în ceea ce privește concediul pentru tați, de la 3 la 4%. Rata așadar este foarte scăzută. În concluzie, aș vrea să spun că principala noastră îngrijorare este aceea că trebuie să avem parte de îmbunătățiri, trebuie să existe un cadru legislativ european care să fie cuprinzător și care să se bazeze pe garantarea Um, acestui drept de a fi plătit din partea lucrătorilor și ar trebui o perspectivă unitară asupra tuturor tipurilor de concediu. Concediu de maternitate, concediu de paternitate, concediu uh, parental, concediu pentru adopție și concediu pentru îngrijiri. Deci ne-am dorit o abordare cuprinzătoare, integratoare, astfel încât să se țină cont de întreaga durată de uh, viață, pentru că este important în special din perspectiva așa numitei generații sandwich, care trebuie să se ocupe atât de copii, dar și de părinți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul uh, doamna Antia Gersain din partea Business Europe. Tot 5 minute aveți la dispoziție și dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Reprezint astăzi Business Europe, deși am uh, vin dintr-un context uh, german, uh, provenind în fapt uh, de la Uniunea Angajatorilor din Germania, BDA. Problema noastră cu transpunerea directivei sau viziunea noastră este că a fost o transpunere satisfăcătoare în baza evaluării statelor membre. Considerăm că în majoritatea statelor membre se consideră că directiva a fost transpusă într-o manieră satisfăcătoare. Procesul a fost unul lin, federațiile membre nu au raportat niciun fel de dificultăți speciale în procesul de transpunere. Partenerii sociali de la nivel național nu au fost neapărat uh, implicați în funcție de contextul specific, dar au existat și uh, câteva exemple de consultări uh, formale sau informale. <clears throat> Cei consultați au au fost cei care participează, participă și la diferitele dialoguri tripartite. Iată deci un dialog uh, continuu cu guvernele pe diferite tipuri de concedii. Și așa cum am învățat dintr-o prezentare anterioară, uh, vis-a-vis -vis de aranjamente care au un impact asupra companiilor. Transpunerea a avut un impact la multe chestiuni care au impact la nivel național, impact la nivel național ceea ce privește reconcilierea între viața de profesional și cea de familie. Concediul parental în ceea ce privește indemnizația variază de la țară la țară, dar ni s-a spus că nu este singurul factor decisiv mulți stați își doresc mai multă flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru și să poată apeleze la servicii de îngrijire pentru copii. Aceste lucruri sunt uh, discutate la nivel național. Așa ni s-a comunicat din partea membrilor noștri. Acum, ce se dorește pe viitor? În această etapă, noi nu considerăm că introducerea unor forme suplimentare de concediu la nivel european ar fi utilă. Ideea este, așa cum a rezultat și de prezentările anterioare, este că trebuie să se schimbe și comportamentele. Poate că e nevoie de niște modificări mai profunde la nivelul societății și fiind din Germania știu despre ce vorbesc, pentru că încă mai se folosește la noi termenul de um, mamă rea pentru femeile care preferă să aibă o carieră decât să se îngrijească de copii. Eu cred că e nevoie de o nou, un nou acord între sexe și uh, nu cred că se poate ajunge la așa ceva cu legislația europeană. Și de asemenea, cred că trebuie să se schimbe și comportamentul la locul de muncă. Atât uh, tații cât și mamele trebuie să solicite noi forme pentru a le permite să găsească echilibrul necesar între viața personală și cea personală. Însă acest lucru are loc la bază. Am constatat că se întâmplă acest lucru în ultimii 20 de ani, dar desigur nu Uh, atât pe cât ne-am fi dorit. Și un alt pilon foarte important se referă la existența unor uh, soluții pentru îngrijirea copiilor. Ce când mă refer la astfel de instituții de calitate sau mă refer nu la locuri unde pur și simplu duci și depui copilul, ci acolo unde acesta poate să beneficieze și de o educație bună. Sigur că trebuie subliniat faptul că concediul parental are diverse forme în statele membre UE și nu prea poate fi comparat între diferitele țări. De asemenea, și durata acestuia diferă. Toate statele membre Uh, au, pe de altă parte, reglementări care vizează protecția gravidelor și uh, concediul de maternitate. Acestea sunt adaptate la indemnizațiile existente la nivel național, ține cont de existența unor uh, aranjamente de flexibilitate la locul de muncă și în ceea ce privește timpul de muncă și celelalte acorduri de la nivel național. Mulțumesc uh, tuturor experților. Are acum cuvântul doamna raportor, Maria Erena. 5 minute aveți la dispoziție, dar dacă reușiți în 3 ar fi excelent. Merci, monsieur le président. Je vais faire pour un... Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi strădui să vă satisfac cerințele. Trebuie să plec de la o premisă pe care o părtășim cu toții. Suntem, fie că suntem responsabili politici sau oameni de știință sau parteneri sociali, astăzi avem parte de cea mai amplă discriminare în Europa. O discriminare care afectează și pe bărbați și pe femei. Astăzi bărbații ies în pierdere pentru că ei doresc să devină tați, dar sunt discriminați pentru că nu au aceleași drepturi ca și femeile nu au dreptul de a uh, alege acest echilibru între viața privată și viața profesională. Practic, bărbații din Europa ne spun că ei nu pot avea un echilibru, un astfel de echilibru în viața lor. Domnilor, vom lucra pentru dumneavoastră pe problema concediilor parentale. Al doilea tip de discriminare este împotriva femeilor. Considerați dumneavoastră că aceste femei aleg ele însele să facă cea mai mare parte a muncii neremunerate? Vă înșelați dacă credeți așa ceva. Credeți că o facem pur și simplu <laughs> pentru că suntem atât de mărinimoase? Nu, o facem pentru că suntem obligate și toată viața suntem discriminate. Suntem obligate în ceea ce privește ocuparea, în ceea ce privește cariera, uitați-vă ce carieră au femeile, suntem discriminate în ceea ce privește salarizarea și, de asemenea, și în ceea ce privește pensiile. Pentru că a trebuit să alegem, între ghilimele, ce am ales, iată că avem de suferit. Deci, în momentul în care Europa <laughs> își dorește ca rata maternității să fie și mai scăzută decât în ziua de astăzi și nu cred că asta e cazul, deci suntem practic în această structură discriminatorie. Deci 100% din populația europeană suferă de discriminare din cauza modului în care stau lucrurile. De aia cred că e important să analizăm lucrurile și să vedem ce putem face pentru a împiedica ca lucrurile să se întâmple astfel din punct de vedere social și economic. Această discriminare are un cost. Are un cost, deoarece atunci când nu ești mulțumit de propria ta viață, are de suferit sănătatea ta. Și nu de aia avem statisticile pe care le avem în legătură cu depresia. Sănătatea mentală, de asemenea, e foarte afectată în Uniunea Europeană. Deci, nu există doar efecte sociale, ci și economice. Toate studiile arată că dacă în câmpul unde ar fi mai multe puțini femei nediscriminate, ar crește PIB-ul. Eu nu vreau să vorbesc despre combaterea discriminării făcând legătura cu PIB-ul, însă de multe ori <laughs> acesta pare să fie singurul argument care să se impună. Acum au loc negocieri pentru acorduri de liber schimb, de tipul, de exemplu, cu SUA se spune că am avea de câștigat nu știu cât, cam 0,7% din PIB aproximativ. 0,5 mai la sută. Gândiți-vă, dacă am avea mai multe femei angajate, PIB-ul ar crește cu aproximativ 3%. O altă analiză științifică, care poate fi contestată. Când văd câte eforturi se fac acum la comisie pentru a ajunge la ceva legătură cu aceste TIP, mă înspăimânt. Se dă dovadă de multă creativitate, însă când văd cât de puține um, eforturi se fac din partea comisiei, cât văd uh, cum uh, acționează și patronatele Business Europe, care sare în sus de fiecare dată și spune, domnule, nu trebuie modificată legislația, nu trebuie îmbunătățită. Sunt uimită să aud cum patronatele spun că nu-și doresc o creștere a PIB-ului cu 3% în Uniunea Europeană. Eu pledez și în raport, vom încerca să integrăm toate aceste date. Eu vreau să avem un demers coerent față de diferentele utile, uh, unelte pe care le avem. S-a citat astăzi concediul de maternitate și cel parental sau cel de paternitate. Vrem să avem și o clauză de revizuire a directivei privind concediul parental, trebuie abordată problema remunerării, deoarece vedem că aici avem dificultăți, atât în ceea ce privește rata de absorpție, dar și în ceea ce privește sexele Vedem că de multe ori femeile sunt cele mai puțin uh, <laughs> remunerate, da, pentru că sunt simpatice, ne place să lucrăm pe bani mai puțin. De asemenea, durata concediului parental e importantă. E suficientă perioada de patru luni sau e nevoie de mai mult sau de o mai bună repartizare în funcție de nevoile copilului, deoarece un copil uh, nu devine adult la 8 ani. Nu, copilăria continuă după vârsta de 8 ani să completăm și legislația cu concediul de paternitate. Noi ne dorim ca acest concediu de paternitate să fie o înaltă și să devină legislație la nivel european. Am văzut că în acele state membre unde există concediu de paternitate și acesta este luat cât mai repede, deci trebuie să încurajăm această practică. Și de asemenea sunt de acord cu Business Europe, trebuie să avem mecanisme mai bună pentru a însoți uh, structurile care um, um, se ocupă de îngrijirea copiilor. Și aici nu e, vo- nu e vorba doar de copii preșcolari, ci și de copii care se îmbolnăvesc, copii uh, care sunt la școală. Și în uh, cadrul semestrului european ar trebui să includem indicatori privind egalitatea uh, în ceea ce este ocuparea și e important să urmărim aceste evoluții la nivel european. Deci, iată cele șase lucruri importante pe care propun să le includem în acest raport pentru binele tuturor, al bărbaților, a femeilor, dar și al întreprinderilor și al Uniunii Europene în general. Mulțumesc! Dankeschön, Maria. Mulțumesc, Maria Arena. Mergem acum la raportorii din umbră. Fiecare are la dispoziție câte un minut. Uh, Christoph Friedman este primul. Șanovni Paisfo. Mulțumesc! Ah. Mulțumesc, domnule președinte! Cred că merită să subliniem faptul că e foarte important să punem în practică această directivă pentru a putea împăca viața de familie cu cea profesională. Nu doar cetățenii își doresc mai multe drepturi în ceea ce privește paternitatea. Aceasta ar trebui să fie și o prioritate pentru noi. O noutate adusă de directiva din 2010 e extinderea concediului minim de maternitate de la 3 la 4 luni, cu o perioadă de o lună care nu poate fi transferată de la un părinte la altul. Ideea din spatele acestei uh, reguli era să încurajăm și tații să se implice activ în viața lor de familie. Însă astăzi am auzit că lucrurile stau altfel în realitate, deci ar trebui să găsim niște soluții uh, eficace pentru a-i încuraja pe tați uh, să profite de, să-și ia concediul de paternitate în ce mai mult. E importantă și situația celor angajați de mm, agențiile de muncă temporară sau cei care sunt angajați temporar. Piața muncii a evoluat foarte mult și trebuie să ținem pasul cu aceste evoluții. Bineînțeles, Există și anumite aspecte asupra cărora ar trebui să ne aplecăm mai uh, cu atenție, de exemplu, cum se, se interpretează concediul parental în diferitele state membre. Și pe scurt trebuie să vă spun că e o plăcere să pot să lucrez la acest raport atât de important și sunt dispus să colaborez cu doamna Arena. Thank you was wir jetzt alles gehört... Domnul Da, tot ce am auzit acum vis-a-vis de concediu de maternitate, paternitate, parental, da, evoluții interesante și bune care au avut loc aici, dar cred că se potrivește termen de fapt, nu se potrivește în toate aceste cazuri uh, un singur termen, acela de concediu. Pentru că nu e vorba de concediu atunci când ai grijă de copii. Dacă ar exista în toate statele europene număr corespunzător, creșe și grădinițe și dacă acolo se plătește, atunci și în cazul părinților nu ar trebui să vorbim de concediu. Pentru că lucrurile se prezintă într-o manieră greșită. Se vorbește tot mereu și de această inegalitate de salarizare. Toată lumea doar vorbește, dar nu se ține cont de acest lucru. De aceea eu pledez pentru o modificare majoră, să nu mai vorbim de concediu, ci de muncă parentală. Danke sehr, Marian Mulțumesc. Nu văd pe Marian Harkins. Urmează atunci uh, Ines Șubar. Brigade. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu vreau, aș vrea să le mulțumesc um, experților pentru prezentările făcute. De multe ori uh, se face confuzie între directiva de, privind uh, concediul de maternitate și uh, concediul de paternitate, de pare, concediul parental, mă scuzați. Astfel de studii sunt necesare pentru a lămuri lucrurile. Acum, acum, indiferent care ar fi scopul directivei privind concediul de maternitate, noi acum discutăm despre concediul parental. Atunci când e vorba de flexibilitate pe piața muncii, mai ales când vorbim despre participarea persoanelor la piața muncii, trebuie să fim foarte atenți. Programul Comisiei privind concediul de Uh, patentate păi, vorbește despre flexibilitate pentru a garanta niște drepturi reale pentru participarea ambilor părinți. După părerea mea, flexibilitatea ar trebui să fie înțeleasă drept um, să fie înțeleasă ca un drept pe care îl au părinții fără să-și piardă drepturile uh, muncii. Flexibilitatea uh, nu ar trebui să fie o cale prin care să impui uh, un loc de muncă precar. De aceea, remunerarea e absolut esențială în cadrul acestei discuții și poate că asta e și veriga slabă a directivei. Există o responsabilitate socială. A fi părinte E o situație care ar trebui să se ocupe de o protecție socială și ambii părinți ar trebui să fie remunerați în mod identic, doar ce altfel nu putem vorbi despre un adevărat concediu parental. Mulțumesc! Monica Vana? Monica Vana. Sehe ich nicht, dann ist Laura Agea dran. Mă văd, atunci are cuvântul doamna Laura Agea. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, experților care ne-ați dat informații foarte importante din partea instituțiilor dumneavoastră și mulțumesc și colegei Maria Arena pentru cele trei, cele șase puncte prezentate. Vom colabora strâns pe în legătură cu acest document. După părerea mea, anumite Câteva chestiuni sunt importante, chestiuni care, după părerea mea, ar trebui incluse în acest document. În primul rând, recunoașterea drepturilor egale pentru toate familiile cu copii. E important să afirmăm cu tărie acest lucru. Și e important să o facem pentru a stimula și, cre- și sporirea ratei natalității. Trebuie să ușurăm uh, reaccesul uh, femeilor și părinților și taților uh, pe piața muncii, deoarece nu întotdeauna e ușor. Și ar vrea de asemenea să mă opresc câteva clipe asupra unui lucru important. În ceea ce privește extinderea concediului parental pentru o perioadă foarte extinsă. Există anumite țări în care până la 12 ani poate fi extins concediul uh, parental. E ceva pozitiv. A, copiii au de câștigat. Poți să te ocupi mult mai bine de copii astfel. Însă, în același timp, e o armă cu dublu tăiș. Dacă nu există și un stimulent economic care să-ți sprijine o astfel de opțiune, atunci ar fi chiar periculos să nu prevedem niște forme de sprijin uh, financiar pentru a încuraja această abordare. De asemenea, e important să propunem o distribuire egală a sarcinilor de îngrijire a copiilor între mamă și tată. După părerea mea, <laughs> a fi părinte nu e totuși o muncă, e un cadou prețios, e un dar de la viață, însă în același timp, cred că e necesar să sprijinim, să sprijinim pe cei care aleg să fie părinți și să-i ajutăm și pe alții care și-ar dori să fie părinți. Există foarte multe familii care rezi, renunță practic la posibilitatea de a fi părinți deoarece nu se bucură de situația economică și financiară pentru a fi părinți. Ar fi important să ne gândim la asigurarea unui venit al familiei în primii ani de viață, independent de locul de muncă. Nu știu, mă gândesc și la sprijinirea anumitor forme de protecție sociale prin oferirea unui anumit venit uh, către aceste familii. Dacă vrem într-adevăr Să le permitem oamenilor să fie părinți, trebuie totuși create condițiile necesare pentru ca asta să se întâmple. Deci, doamnă raportor, suntem dispuși să colaborăm și vă mulțumim pentru primele detalii pe care ni le-ați oferit în legătură cu acest uh, document. Și acum, în ultimul rând, Dominic Matan. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că eu vă voi uimi, Iată ce spuneau uh, ultima vorbitoare. E clar că e nevoie de un concediu de maternitate pentru o femeie care naște un copil, înainte și după naștere. Acum, concediu parental pentru tată sau mamă, concediu care poate să dureze cam 2-3 ani până când ajunge copilul la școală. Și risc să mă repet aici. Și ca să-i dau apă la moară colegii de la FDD, instituirea unui adevărat salariu parental ar fi o idee pentru tată sau pentru mamă pentru la, până la vârsta majorității ultimului copil. Copil, deoarece eu sunt convins și nu sunt de acord aici cu Maria Arena și cu mulți alți colegi. Eu sunt convins că există tați și mame care ar prefera să se ocupe de copilul lor până la majorat decât să se ducă să lucreze undeva pe bani puțini. Danuta Iazolevski are cuvântul acum. Încă două persoane mai iau cuvântul, după care încheiem totuși uh, discuția, deoarece avem o mare întârziere, trebuie să și încheiem la 12 jumate. Ja chciałam zapytać, ponieważ tutaj <clears throat> wielokrotnie było wskazane. Mulțumesc. Am o întrebare. S-a spus de mai multe ori astăzi aici că nu există o finanțare bună pentru substituirea salariilor celor care își iau aceste concedii de maternitate sau parentale. Ați putea să ne dați niște exemple de bune practici Mă gândesc aici la faptul că aici există surse diferite de finanțare. Ne puteți da exemple din statele membre? Předsedo, já budu velmi stručná. Eh, Doamna Șoldorova. Vă mulțumesc. Eu aș vrea să mă concentrez asupra faptului că perioada maternității nu e totuși neremunerată, Să totuși ar trebui să existe un sprijin financiar pentru părinți, pentru mamă sau pentru tată. Statele membre hotărăsc care e nivelul de remunerare și noi ar trebui să facem mari eforturi pentru a-i motiva pe părinți prin oferirea sprijinului adecvat pentru a-și îngriji copiii. Însă vreau să subliniez faptul, dacă e să facem o comparație între statele membre și condițiile diferite, țineți cont și de calitatea și accesibilitatea altor servicii la care de care au nevoie părinții, cum ar fi serviciile de sănătate sau de învățământ. Dacă aceste servicii sunt gratuite sau trebuie plătite și care e calitatea serviciilor gratuite și a celor uh, cu plata. Doar așa putem compara condițiile o coordonare la nivel comunitar trebuie să se concentreze pe niște standarde minime comune. Niciodată nu vom putea crea un sistem uh, monolitic. Tare. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea lui Danuta Iazov-Flesca, uh, i-aș ruga pe mm, expert în măsura în care au exemple să le transmită și raportoarei și raportorului din umbră pentru a putea fi luat în considerare în procesul de elaborare a proiectului de raport, raport care trebuie să fie gata la începutul ianuarie. Deci uh, Maria va trebui să lucreze și de uh, sărbători. Mulțumesc așadar experților, reprezentanților ETUC și Business Europe am să trec acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este uh, punctul 6. Mai avem 27 de minute la timp. Se referă la îndeplinirea obiectivului vizând combaterea sărăciei în contextul creșterii costurilor pentru gospodării. Tamaș Mezerici uh, are cuvântul imediat. Sper să reușească să fie succint, la fel și raportorii din umbră. Tamaș, unde ești? I'll try to meet. Mulțumesc. Vă rog să nu mai faceți gălăgie în sală. Voi încerca să fiu cât mai succint uh, și să vă explic de ce e un raport important. Am început de la o constatare împărtăște de mulți aici, cred eu, și anume că încet, dar sigur, Uniunea Europeană ratează țintele din uh, programul 2020. Și orice ne-ar ajuta să atingem aceste obiective ar reprezenta un beneficiu net pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Unul din elementele cheie, deși poate că nu e cel mai evident, e reprezentat de costurile gospodăriilor. După cum știm, aceasta reprezintă costul fix cel mai mare din fiecare gospodărie. Energia, practic combustibilul, e partea cea mai costisitoare. În acest proiect de raport vorbim despre modul în care putem <coughs> face legătura între incluziunea socială, proiectele de incluziune socială și eficiența energetică și proiectele din acest domeniu. Cred că putem mobiliza resursele existente pentru a avea o abordare mult mai țintită pentru acele gospodării care suferă de sănărcie energetică. De ce contează acest lucru? În primul rând, pentru că e o formă specială de sărăcie de care nu poți scăpa. Motivul pentru care multe gospodării plătesc un, un procent atât de mare din venituri pe energie, pe combustibil în general, e că aparatele lor casnice sunt învechite, consumă foarte mult. Înlocuirea acestora ar uh, necesita o investiție inițială pe care nu și-o permit aceste gospodării. Deci chiar dacă crești veniturile acestor gospodării, e puțin probabil ca multe dintre aceste gospodării să poată depăși această situație. De aceea cred că o abordare integrată între eficiență energetică țintită și măsuri de eradicare a sărăciei și anti incluziunea ar putea schimba situația. Acum aș vrea să subliniez câteva elemente esențiale. Printre, după ce voi face câteva recomandări, în primul rând îi cerem Comisiei și statelor membre să adopte uh, măsuri. Două serii diferite de instituții se ocupă de asta în statele membre, dar și chiar și la comisie e greu să se organizeze uh, cerințele de eficiență energetică cu politicile de incluziune socială. Le cerem statelor membre să semneze un moratoriu privind încălzirea pe timp de iarnă. E nevoie de așa ceva. Unele state membre au asta, altele cu nivel de protecție socială mai scăzut, cum ar fi uh, SUA de asemenea au o astfel, un astfel de moratoriu și credem că și noi ar trebui să avem astfel de lege la nivel european. Îi cerem Comisiei să prezinte o directivă cadru privind uh, veniturile adecvate minime în 2016. Și de asemenea trebuie să încurajăm o folosire mai uh, potrivită a fondurilor structurale de către autoritățile naționale și regionale. Poate că ați observat că instrumentele și modul în care funcționează acesta nu apar în raport. Și asta nu pentru că nu avem idei în legătură cum să ne folosim de aceste resurse, ci pentru că avem o limitare a numărului de cuvinte pentru orice raport. Însă, prin amendamentele noastre vom prezenta o serie de recomandări specifice. În orice caz, așteptăm idei bune de la membrii, de la raportorii din umbră pentru a, a avea un raport uh, definitiv cât mai bogat. Sunt uh, disponibil um, să negociem în legătură cu orice parte a textului și în încheiere trebuie să vă spun că, bineînțeles, textul um, se datorează și colegilor uh, um, Catherine Shoflin uh, și, și alții. Schimburile de vederi dintre noi, dragi colegi, reprezintă cea mai bună cale de a elimina orice neajunsuri pe care ar putea să le aibă acest text și, încă o dată, aștept uh, colaborare cu raportor din umbră. Mulțumesc. Uh, primul vorbitor este Claude Roland. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru munca pe care ați depus-o pentru raport. Cred că este o bază bună de la care putem porni. În momentul de față am doar câteva remarci generale. Mi se pare pe bună dreptate că se pune uh, foarte mult accentul pe problematica energetică și e justificat acest lucru. Poate că motivul este, pentru care nu ați tratat acest lucru în text, este, uh, sunt cerințele de lungime a raportului, dar totuși trebuie să ținem cont și de alte elemente. Trebuie să includem și problema locuințelor, mai ales locuințelor sociale, mai ales acce- apoi accesul la îngrijiri medicale, care afectează cel mai mult familiile precare. Chestiunea apei care este problematică în uh, multe țări, apoi accesul la o serie de servicii. Mă gândesc aici la mobilitate, mai ales în zonele rurale, accesul la permis, permisul de conducere este un adevărat obstacol în, ca, în calea integrării sociale și căutării unui loc de muncă. Deci cred că trebuie că această problemă trebuie să fie pusă pe tapet. Apoi, o altă chestiune care trebuie abordată mai mult în text este uh, cea a copiilor din familii nevoiașe. Cred că e foarte necesar să fie precizate anumite concepte utilizate în propunere, mai ales în ceea ce privește revenitul minim, venitul minim echitabil, abordarea echilibrată, în ceea ce privește cheltuielile și veniturile. Cred că aici trebuie să ne punem de acord cu privire la conținutul, la sensul acestor uh, concepte pentru că nu vrem să discutăm, negociem raportul și apoi să ne dăm seama că vorbim de lucruri diferite. Un alt element de strategie globală este vorba despre încercarea de a obține un text care să aibă un, un care să facă obiectul unui consens cât se poate de mare, dar și un text care să permită punerea în aplicare cât mai rapidă în uh, punerea în aplicare cât mai rapidă a acestui uh, instrument. Oricum, uh, este bine că ne stați la dispoziție pentru sugestii și, și eu vă stau la dispoziție cu sugestii. Mulțumesc! Examia Petra Cumpula Natri. Mulțumesc! Doamna Cumpula Natri. Mă tem că nu avem încă traducerea în finlandeză. Uh, acum mă adresez secretariatului referitor la traducere. Când uh, sunt raportor din umbră, să știți că mi este util să am traducerea în finlandeză, pentru că mă pot exprima mai bine în uh, limba mea. În alte cazuri nu, dar dacă toți sunt raportori din umbră. Mă rog, o să, o să încerc să mă exprim în engleză. Vă mulțumesc pentru proiectul de raport, liniile mari sunt cuprinse acolo, este foarte bine că ne ocupăm de problema sărăciei, da, problema locuințelor trebuie și ea inclusă, trebuie să implicăm pe toată lumea, astfel uh, încât nu putem să subliniem suficient nevoia ca toată lumea să aibă o um, locuință decentă. Ne-am ocupat și de energie, aceasta este o problemă majoră. Eu provin din Finlanda, este o țară înstărită, dar și acolo uh, trebuie să ne gândim la tipul de locuințe uh, pe care le oferim. Pentru că atunci când oferta și cererea nu se întâlnesc, uh, atunci prețurile cresc din ce în ce mai mult. Și mă refer aici la energie și pot să fie uh, Uh, prețuri foarte diferite în centrul orașului, în suburbii și mai departe în afara orașelor. Deci e, mai, e o nevoie de o mai bună planificare. Cred că mai lipsește ceva, o situație diferită de la o țară la alta și am avut parte de povești foarte triste. Acum, în ultimii 10 ani, în Europa am avut parte de o bulă imobiliară în multe țări, anumite familii chiar și-au pierdut uh, Um, prețul pe care l-au plătit pentru casă, deci nu au mai putut revinde casa la același preț și au, s-au confruntat cu datorii, au vândut casa și tot nu au reușit să își plătească datoriile. Deci este nevoie de analize cu privire la dependența de credite. Cred că băncile centrale și statele membre trebuie să-și facă și ele, să participe și ele cu bucățica lor cum, să vedem cum putem să-i ajutăm pe oameni să devină proprietari și este o problemă pe care am monitorizat-o atent uh, cu tinerile familii. Deci, practic, poți să intri foarte ușor în datorii, numai că dacă bula imobiliară se sparge, practic, valoarea casei tale scade și e o chestie de care trebuie să fim conștienți. Trebuie ca dimensiunea socială a Europei să fie mai puternică, mai ales atunci când vine vorba despre politicile noastre, mai ales în recomandările de țară, nu este bine să uităm de dimensiunea socială. Atunci când vine vorba despre planificare financiară și economică, atunci trebuie să luăm în considerare și persoanele aflate în risc de sărăcie. Deci cam asta, cam asta ar trebui să fie domeniul de aplicare. Apoi, calitatea vieții. Aceasta este o întrebare esențială, esențială nu? Și nu mă refer aici doar la venituri. Trebuie ca oamenii să aibă o locuință decentă, să beneficieze de transport, acces la apă potabilă, căldură în lunile de iarnă. Cred că putem să subliniem anumite zone de risc, oameni în vârstă, femeile care locuiesc singure, femei cu uh, pensii foarte mici, uh, văduve, studenți. Mulți dintre ei nu au locuințe adecvate, minor, minoritățile, familiile cu venituri foarte mici, familiile monoparentale. Și, de asemenea, poate că trebuie să includem și uh, imigranții, pentru că trebuie să găsim o soluție pentru locuire, uh, pentru toate aceste sute de mii de oameni care vin în Europa. În ceea ce privește precaritatea energetică, s-au organizat multe grupuri de lucru pe această temă și voi reveni ulterior în mod concret pe această temă, pentru că am studiat cum stă situația în diferite țări, în anumite state problema este mai acută decât în altele și cum putem adapta beneficiile sociale e o altă întrebare. Doar o observație. Avem doar 16 limbi în regimul lingvistic de astăzi, atâtea nu au fost acordate um, finlandeză nu face parte astăzi. Dacă doriți o schimbare, trebuie să faceți demersurile necesare și să um, pe lângă președinție. Mulțumesc. că Are acum cuvântul Arne Gherike. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor în umbră, nu înțeleg de ce acum um, discutăm acest uh, proiect de raport care vizează eh, sărăcia energetică intră în competențele atât de centrale ale comisiei noastre, dar nu se folosește nici măcar eh, o dată cuvântul de familie, nu se vorbește despre uh, posibilitățile de a rezilia un contract de închiriere. Deci sărăcia părinților, sărăcia copiilor, de fapt, sunt legate strict una de cealaltă. Nu să vorbiți de familie doar atunci când vorbiți de salariu minim. Familiile cu copii au un procent mai mare de risc de sărăcie. Părinții care și-au concediul parental nu doar că nu primesc un salar minim uh, pentru activitatea asta, ci uh, chiar nu primesc nimic, doar costurile cresc. Un copil în Germania, până la 16 ani, costă peste 180.000 de euro. Costurile pentru un posibil uh, uh, pentru studii universitare și măcar n-au mai fost socotite aici. Dacă vorbim de creșteri pentru gospodării, atunci ar trebui să vorbim și despre un uh, salariu de educație care să genereze și drepturi la pensie. Dacă vorbim de o comunitate solidară, pentru că avea copii și a educa reprezintă un serviciu pentru societate și pentru stat. Sigur că părinții își iubesc copiii, ține, e și o chestiune emoțională, dar este și un serviciu pentru societate și trebuie remunerat. Și ar trebui să facem acest lucru pentru că altfel vom fi faliți din punct de vedere demografic. Trebuie să vorbim și despre uh, dreptate între generații. În al doilea rând, uh, birocratizarea de la nivel european. Chiar și săracii suferă de pe urma birocratizării de la Bruxelles, unde apar poveri noi. Edmund Stoiber, așa numitul de uh, birocratizator al uh, <laughs> Uniunii Europene, nu se ocupă de fapt decât de IMM-uri și nici de cum de familii și de gospodării. Mulțumesc. Vrem doar să atrag atenția asupra faptului că singurul care nu și-a depășit astăzi timpul de vorbire a fost David Casa, ceea ce mă face să fiu cât de cât uh, disperat. Enrique Shampoo are acum cuvântul. Gracias, señor presidente. En dos minutos. Mulțumesc. Voi încerca să îmi spun ideile în cele două minute. Nu voi repeta ce a spus colegul meu, antevorbitorul meu, însă insist, e vorba de sărăcia provocată de cheltuielile casnice, gospodărești. Nu e un studiu cu privire la politica energetică sau la eficiența energetică și uneori, fără să avem această intenție, deci uneori când avem de-a face cu adevărații săraci, cu adevăratele persoane nevoiașe, cu care am eu de a face, lor le se pare chiar banalizat și chiar umilitor despre ceea ce vorbim. Vorbim despre oameni săraci care n-au curent și care practic fură curentul, oameni care n-au locuințe. E o realitate socială foarte dificilă cu care ne confruntăm și o situație și pe termen scurt. Una e politicile sociale, alta e politice economice și cele energetice care trebuie să ducă la independența energetică și la un alt model energetic și așa mai departe. Cred că ar trebui să avem o mică dezbatere cu raportorul nostru, care, bineînțeles, a făcut o treabă bună pentru început. Eu sunt și membru al intergrupului pentru sărăcie. Ce se întâmplă? Sărăcia nu poate fi categorisită. <laughs> Sărăcia e sărăcie, fie că îi afectează pe copii sau pe adulți. Sărăcia e combătută cu venituri familiale, pe termen scurt, asta. După aia, bineînțeles, te poți gândi la eficiență energetică. De aia mă gândesc că ar trebui să avem o abordare uh, legată de venitul minim, adaptat la fiecare situație din fiecare stat membru. Dacă vrem să combatem sărăcia și voi încheia, dar eu voi trimite oricum și amendamente, eu i-aș sugera raportorului să se lupte pentru un fond european de combatere a sărăciei. Fond care să financeze oamenii să aibă pur și simplu o locuință, deoarece de multe ori mulți nici nu-și permit chiria. Însă trebuie deci combătută sărăcia. Și dacă vrem să luăm lucrurile serios, ar trebui înființat un astfel de fond european pentru combaterea sărăciei care să asigure un venit acestor familii. Lin Paulen. Uh, thank you. Doamna Boylan, mulțumesc foarte mult. Voi încerca să respect cele două minute. Doresc să laud pe domnul raportor pentru munca pe care a depus-o pe această temă esențială. Este evident faptul că în ceea ce privește sărăcia am regresat și că nu ne vom atinge obiectivele până în 2020. În Irlanda, politicile de austeritate s-au dublat din 2008 încoace. În ceea ce privește raportul, sunt binevenite propunerile legate de costurile de, legate de energie, dar ca și ceilalți raportori din umbră, aș dori să se elaboreze mai mult uh, cu privire la costul apei pentru gospodărie. Este o problemă din ce în ce mai mare în toată Uniunea Europeană. 6% din venitul în anumite state membre este cheltuit pe apă și uh, mii de familii în anumite state membre sunt uh, deconectate de la rețeaua de apă. În ceea ce privește calitatea și oferirea de locuințe sociale, sunt foarte familiarizată cu uh, această problemă. În Irlanda avem uh, sute de copii care trăiesc în aceste case sociale și costurile uh, duc la o precaritate și mai mare. Apoi, politicile de austeritate, care sunt promovate mai ales în țări precum Irlanda. Deci, îl felicit pe domnul raportor pentru o pentru acest document care e o bază bună de pornire, dar vom înainta amendamente. Vă mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc, Laura Agea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru maniera în care a abordat acest dosar pe această temă pe care o consider importantă. Eu însă vreau să ridic în discuție anumite rezerve pe care le am. Nu consider că există aici teme care să vizeze munca sau sfera socială. Pe lângă partea cu salariu minim, restul se concentrează pe politicile energetice. Și atunci mă întreb, cine nu are o casă sau nu o mai are, pentru că asta este situația în care se găsesc majoritatea familiilor sărace. Asta ar trebui să ne preocupe și abia pe urmă nivelul superior al energiei sau sărăciei energetice. Sigur, eu încerc să particip la această discuție, dar aș spune să includem aici și de prima casă și faptul că aceasta nu poate fi uh, luată. Să vorbim despre locuințe sociale, să scădem chiria pentru cei care nu au un loc de muncă și nu-și poate permite să plătească o chirie la nivelul pieții. Doar așa abordăm, de fapt, problema acestor oameni care nu-și permite aceste costuri și e nevoie să intervenim acum. Alte două lucruri care voi încerca să le includ în amendamentele noastre și sper să găsesc deschidere și din partea domnului raportor, se referă la școală, la grădinițe. Să nu mai trebuiască să plătească familiile pentru grădinițe publice creăm uh, o rețea de colaborare între familie și servicii sociale și școală, pentru că, în realitate, abandonul școlar în rândul familiilor sărace este uh, alarmant. Situația serviciilor medicale. Știm că în țările lovite de criză, primele cheltuieli care se reduc se referă la serviciile medicale majoritatea familiilor nu mai merg la medic cu copiii. Un exemplu grăitor în acest sens se referă la îngrijirile stomatologice, primele la care se renunță. Și nu putem să retragem familiilor această susținere existențială. Uh, sperăm într-o bună colaborare, dar vom încerca să venim și cu includerea acestor idei. Sigur, uh, da, ideea cu sărăcia energetică este una bună, dar lipsesc aici aspectele sociale. Mulțumesc și acum Mara dar nu, nu o văd. Atunci uh, am să închei aici acest punct. Vreau să vă mai comunic termenele. 17 noiembrie 2015, termenul de depunere al amendamentelor și 17 februarie votul la noi în comisie. Iată așadar că Avem acum o problemă de ordin practic. Punctul 7. Raportul este prezent. Timpul nu ne ajunge pentru o prezentare așa cum se cuvine, nici pentru o dezbatere. Sigur că am putea amâna lucrurile pe după amiază, după voturi, ceea ce poate am putea, dar nu poate raportorul. Nici trei dintre uh, raportorii din umbră nu sunt prezenți alți trei sunt prezenți și de aceea de comun acord cu raportorul Enrique Calvé-Chambon uh, am hotărât ca dezbaterea cu raportorul din umbră să se facă în afara cadrului uh, formal al comisiei. Dacă sunteți de acord? Thomas? Poate dacă fiecare vorbim doar câte un minut, deci raportorul și cei trei raportori din umbră să respecte timpul de vorbire de un minut. Deci pe tine chiar te și cred. Bun, Enrique, un minut. Nu? No? Uh, eh, nu, no, no, realmente, în un minut, je ne peux pas nu am cum să vorbesc într-un minut, nu? Ar fi o dovadă de respect. Prin amendamente și prin reuniunile de la raport, cu raportorul din umbră vom face lucruri. Deci, din vedere intelectual, ar fi cinstit să vorbim doar un minut. Das hab ich vermutet. zu... Am uh, presupus acest lucru așa cum uh, îl cunosc pe Enrique. Atunci v-aș ruga să procedăm așa cum v-am propus. Enrique vă la dispoziție pentru o discuție cu raportorii din umbră și uh, vă poate face o prezentare pe larg. De acord? Bun. Atunci întrerupem reuniunea până la ora 15. Trebuia să vă mai comunic uh, termenele pentru raportul Chambon, 17 noiembrie, termenul de depunere a amendamentelor și 11 ianuarie votul în comisia noastră, deci aici ceva de lucru peste Crăciun. Ne revedem la ora 15 în această după amiază.